Uh, ladies and gentlemen, uh, could I invite you to uh, take your seats? Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc pentru că trebuie să începem deja activitatea noastră din această după-amiază dedicată directivei privind drepturile consumatorului. Good. Well, can I um, warmly welcome you? Deci vă urez un călduros bun venit la discuția din această după-amiază. Vreau să-i mulțumesc în mod special lui Andreas Schwab, care este raportorul pentru această propunere. El este cel care, împreună cu secretariatul, s-a ocupat de organizarea reuniunii din această după-amiază, deși a avut foarte puțin timp la dispoziție Um, i-am spus că trebuie să înceapă în forță și așa a și făcut. De aceea le mulțumesc foarte mult și experților care ni s-au alăturat astăzi. Nu o să-i numesc acum individual, dar veți găsi uh, pe mese, pe pupitre, o listă a acestor experți. Îi rog pe toți oaspeții care vor interveni să respecte timpul alocat, pentru că sunt sigur că vor fi și foarte multe întrebări. Vreau să-i urez bun venit și doamnei Paula Testori Cogi, vicedirector general la uh, DigiSanco. Aș vrea să îi mulțumesc în mod special pentru că ne-a pus la dispoziție două documente foarte importante uh, ale Comisiei. Unul dintre acestea clarifică sfera de aplicare a directivei propuse, iar celălalt document este unul încă în lucru, așa cum spune și Comisia. E vorba de un tabel care conține drepturile consumatorilor din diverse țări. Ă, comisia noastră și foarte mulți experți uh, au fost foarte interesați să primească acest document, despre care o să auzim câte ceva peste puțin timp. După cum spuneam, deci, această audiere reprezintă următoarea etapă în evoluția acestei directive privind drepturile uh, consumatorului. Sub uh, îndrumarea predecesorului meu, Comisia și Parlamentul anterior au analizat îndeaproape strategia și evaluarea de uh, impact. Și în etapa respectivă au intervenit experți în activitatea noastră. Acum avem un raportor care a preluat uh, această funcție, domnul Schwab. Avem și o echipă foarte bună de raportori fictivi și trebuie să Propunem, deci, amendamente astfel încât procesul legislativ să meargă mai departe. Acum vom avea o primă discuție în acest sens. Și acum o să îi dau cuvântul raportorului care va face câteva observații introductive, iar după aceea vom audia experții. Mulțumesc, domnule președinte. Este destul de neobișnuit pentru mine să fiu aici sus, dar, bineînțeles, nu mi-e neobișnuit să stau lângă tine. Am mai făcut asta și în ultimii trei ani în primul rând mă bucur că această audiere se bucură de un interes atât de mare. Cred că experții noștri vor aduce contribuția uh, importantă la menținerea acestui interes și de asemenea doresc să mulțumesc uh, mai ales doamnei Balon și secretariatului pentru pregătirea acestui eveniment. Cred că lucrurile au mers foarte bine am avut uh, norocul să lucrez cu raportori uh, din, umbră, din alte grupuri politice care au fost foarte rapizi, chiar dacă, de fapt, timpul ne-a presat. Uh, doamna Gebhardt, domnul Roșov, doamna Turunan și domnul Trifantilidis au fost cei care m-au ajutat și pe această bază, ca Parlament European, noi vom face totul în următoarele luni împreună cu uh, toate cele necesare, astfel încât acest subiect care este atât de important pentru uh, oamenii de pe piața internă uh, să fie avansat, fără însă să ne supunem presiunii timpului. Este foarte important să existe un echilibru, pe de o parte, între o activitate foarte uh, bună, de calitate, în ceea ce privește uh, schimbul de mărfuri și produse pe piața internă și, în același timp, să existe o protecție adecvată a consumatorilor. Dacă reușim să găsim calea de mijloc, atunci cred că ne-am atins obiectivele. Deci, din punctul meu de vedere, nu este o contradicție între interesele industriei și interesele consumatorilor, ci contradicția este, de fapt, faptul că, de fapt, noi toți suntem, pe de-o parte, consumatori și dorim uh, o ofertă mare și prețuri mici și, în același timp, costurile aferente în ceea ce uh, Uh, privește protecția noastră trebuie să fie suportate măcar în parte și de noi. Cred că directiva poate să permită evoluția efectelor pozitive pe această piață internă unică, încercând să reducem uh, costurile pentru uh, consultare, pentru că există până acum 27 de state membre care au practici judiciare diferite și în același timp trebuie să se poată ca pentru consumatori să existe o transparență cât mai mare pe piață, pentru că astfel se poate ajunge la o siguranță mai mare. Comisia deja a, a descris în documentele sale că acest subiect este din ce în ce mai important și a, de aceea această directivă va avea a, posibilitatea să dea pieței un adevărat caracter european. Cred că diversitatea europeană, pentru că vorbim mult de subsidiaritate și despre diversitatea europeană, cred că această directivă poate contribui la diversitatea economică și culturală care se regăsește pe diverse piețe de nișă în Europa, poate consolida aceste aspecte și cred că Europa este pregătită în momentul de față pentru această propunere. Pentru că drepturile din uh, legislație trebuie să fie într-adevăr aplicate în funcție de tradițiile de aplicare și posibilitățile de aplicare a acestor drepturi prevăzute pentru consumatori în fiecare țară. Cred că trebuie să existe un cod al protecției consumatorului care să nu urmărească pe sectoare interesele fiecărui stat uh, diferit. Trebuie să existe până la urmă un, o cale de mijloc, un numitor comun care să uh, facă o Europa apropiată de cetățean, de consumator. Trebuie să ne gândim aici pe termen lung. Există niște obiective pe termen lung care sunt într-o oarecare măsură corelate cu acest uh, uh act normativ, dar cadrul uh, comun de referință este un element în acest sens. Trebuie să se facă un, o armonizare mai mare, dar noi, ca Comisie de Specialitate, trebuie să ne întrebăm ce putem face în următorii doi ani cu ajutorul acestei propuneri și vă asigur că vom face tot posibilul ca această propunere să fie însoțită de atitudinea noastră constructivă și mă bucur că acum avem noi colegi în această comisie și mă bucur că uh, sunt uh, aici la această audiere care uh, ne va da posibilitatea să discutăm toate aspectele legate de acest, această propunere și vă rog, stimați colegi, pe baza acestei audieri până la sfârșitul lui noiembrie sau până la mijlocul lui noiembrie să elaborăm un document de lucru uh, ca să putem discuta cum vom proceda în viitor. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a vorbi uh, și de a face împreună acest eveniment și uh, sper că vom avea niște rezultate extraordinare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Andreas, pentru faptul că ai condus atât de bine acest dosar. Haideți acum să începem prima prezentare. Audierea de astăzi am structurată după cum urmează. Mai întâi o prezentare din partea comisiei care se va centra pe documentele suplimentare. Apoi vom avea o sesiune scurtă de întrebări din partea membrilor. În continuare, l-am rugat pe domnul profesor doctor Hans Schulte-Nöckel de la Universitatea din Osnabrück să vorbească despre contextul juridic și să analizeze puțin situația. Această intervenție va dura 10 minute, după care vor fi întrebări și răspunsuri. Vor urma patru actori interesați care reprezintă consumatorii și întreprinderile. După aceea vom avea o nouă sesiune de întrebări și apoi um, partea de încheiere când va interveni domnul Anders Dölling Uh, de la reprezentanța permanentă a Suediei la Uniunea Europeană. Dânsul a fost extrem de activ uh, în munca noastră și mă bucur să îl revăd în mijlocul nostru și mă bucur că va avea și șansa de a interveni. Și acum îi dăm cuvântul doamnei Testori Koji, pe care mă bucur foarte mult că, despre care mă bucur foarte mult că este prezentă aici. Aveți cuvântul. Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați, stimați raportori, stimați membri ai Parlamentului. Apreciem uh, realmente organizarea acestei audieri. Credem că este momentul să avem o astfel de discuție și folosim această ocazie pentru a ne explica suplimentar propunerea noastră și să vedem care sunt pozițiile și părerile viitor, uh, diferiților membri ai Comisiei și ai actorilor implicați. Pentru noi această propunere este o inițiativă cheie pentru că noi credem că această directivă, atunci când va fi adoptată, va putea aduce o contribuție la consolidarea pieței interne, va crește concurența și de asemenea va duce la prețuri mai bune și la mai multe opțiuni pentru consumatori. Așa cum a spus raportorul, trebuie să găsim uh, echilibrul corect între așteptările legitime ale consumatorilor și cele ale întreprinderilor. Doar o armonizare completă a unor drepturi cheie ale consumatorilor și uh, certitudinea juridică pe care o putem obține din această armonizare vor ajuta la îndeplinirea celor două obiective pe care tocmai le-am menționat. Dacă aș putea folosi o metaforă, propunerea pe care o creăm noi este o insulă bine definită de reguli armonizate într-o mare de reguli incoerente și divergente la nivel național. Așa cum ați spus, este vorba de un proces în desfășurare și credem că piața comună uh, merită să înceapă de la această insulă. Vreau să spun că uh, comisarul meu va da dovadă de flexibilitate în ce privește conținutul propunerii și de asemenea în ce privește nivelul de protecție. Dacă este posibil, vrem să avem un nivel mai înalt de protecție. Însă, noi vom ține cont de faptul că obiectivul principal este să uh, eliminăm fragmentarea juridică a regulilor privind protecția consumatorilor, pentru că noi credem că aceasta împiedică buna funcționare a pieței comune. De aceea, Comisia nu uh, este dispusă să facă compromisuri asupra principiului de a avea un singur set de reguli care se vor aplica tuturor uh, întreprinderilor și tuturor consumatorilor ascultând criticile pe care evident că le auzim din momentul în care am uh, propus, în momentul în care am ieșit cu această propunere, știm că mulți uh, susțin scopurile noastre, dar nu toți înțeleg complet impactul uh, economic potențial și beneficiile acestei propuneri. În timpul exercițiului de evaluare de impact am făcut o analiză în profunzime a impactului economic și social al propunerii, dar în mod clar funcționăm pe baza uh, datelor existente și disponibile și cu siguranță nu au fost date complete. Acolo există zone unde inform, informațiile disponibile sunt insuficiente și noi vom încerca să extindem baza noastră de cunoștințe. Și una dintre zonele pe care o examinăm și unde sperăm să putem prezenta un studiu până la sfârșitul anului, se referă la modul în care consumatorii percep și reacționează față de cazurile de despăgubiri pentru bunuri defecte. Deci până la sfârșitul anului vă vom prezenta un studiu calitativ pentru a putea înțelege mai bine atitudinea consumatorului. Preferă el reparația, înlocuirea ă, sau ă, bunului sau ă, încheierea contractului, anularea contractului. Deci trebuie să înțelegem complet care este atitudinea consumatorului. Și dacă Berg sau alte organizații uh, ale consumatorilor ne pot ajuta, atunci foarte bine. Apoi, cum spuneați, uh, au existat multe îndemnuri adresate nouă de a încerca să vedem mai bine care ar fi impactul acestei propuneri asupra legislațiilor naționale și am decis să vă trimitem ieri tabelul comparativ. Acest tabel comparativ, încă o dată, nu este uh, un document finit, deci vă rog, uh, nu încercați să numărați uh, uh părțile pozitive și negative, pentru că rezultatul va fi nesatisfăcător încă o dată, nu este vorba de un proces complet de screening și sperăm că statele membre și de asemenea și organizațiile consumatorilor și organizațiile patronale ne vor ajuta să uh, completăm acest tabel comparativ, pentru că dacă vrem să știm care va fi impactul real al acestei directive asupra uh, legislațiilor naționale, trebuie să cunoaștem mai bine situația. Așadar, am vrea ca acum discuția să nu se concentreze pe acest document, ci pe propunerea ca atare. În ce privește propunerea, aș vrea să menționez că există trei zone principale de preocupare pentru noi și îmi imaginez că și pentru dumneavoastră. În primul rând, area de aplicare. În mod clar, noi considerăm că legătura dintre această propunere și uh, legislația națională tradițională poate fi clarificată și că mai trebuie lucrat pe această inflexiune legislativă. Trebuie clarificat în special uh, uh, problema aceasta a despăgubirilor pentru bunurile defectuoase, defecte. Credem că acest lucru poate fi realizat prin introducerea unei prevederi în această propunere, care va confirma în mod clar că o armonizare completă a regulilor privind aceste despăgubiri nu afectează legislația tradițională în domeniu din statele membre. Deci, armonizarea nu afectează ceea ce există deja ca prevederi în legislația națională. Trebuie să vă spun că doamna comisar Cuneva înclină să meargă mai departe în uh, Uh, reglementarea acestor uh, despăgubiri pentru bunuri defecte și, de asemenea, să extindă drepturile consumatorilor. În Consiliu, pe aceste două subiecte, discutăm în acest moment și explorăm să vedem dacă este posibil să introducem în propunere uh, dreptul de a respinge, similar celui care există în Marea Britanie, și de asemenea o garanție pentru defectele ascunse, similară cu cea există, existentă în Franța și în Belgia. Al treilea punct. Armonizarea completă va avea un impact asupra uh, regulilor naționale care se referă la uh, contracte întocmite cu rea credință. Și trebuie să spun că statele membre, dacă directiva este adoptată, vor trebui să-și Uh, amendeze, să schimbe lista existentă privind uh, uh, prevederile contractuale redactate cu rea Deci va trebui făcută o updatare. Totuși, propunerea nu va pune sub semnul întrebării jurisprudența națională existentă pe această temă și mai ales și mai important nu va restrânge competențele autorităților naționale de a investiga acești termeni incorrecți. Deci clauza generală uh, privitoare la incorectitudinea contractelor va avea în continuare o funcție autonomă. Pentru noi, acestea sunt cele trei subiecte care uh, trebuie clarificate. În primul rând, area de aplicare. Doi, relația, legătura cu legea națională existentă. Și punctul trei, regulile naționale privind uh, termenii contractuali incorrecți uh, și încă o dată dorim să vă mulțumim, uh, suntem nerăbdători să luăm parte la această discuție și vrem să ne asigurăm că în procesul legislativ, împreună cu Parlamentul și cu Comisia IMCO, vom putea să îmbunătățim propunerea noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, um, mulțumesc pentru această descriere extrem de clară. Uh, ați menționat uh, această metaforă a unei insule de certitudine într-o mare de incertitudine. Cred că ați spus foarte clar despre ce e vorba și ce reprezintă, de fapt, această insulă și ce reprezintă apa din jurul ei. Să sperăm că nu sunt crocodili în aceste ape. Din câte știu, acum uh, raportorul dorește să adreseze câteva întrebări, apoi domnul Trentafilis și uh, um, toți membrii pot adresa întrebări. Mai dorește cineva să intervină? Aveți ocazia acum. Deci, toate întrebările membrilor vor fi adresate într-o singură sesiune. Haideți însă să începem cu primele trei întrebări. Mulțumesc în primul rând pentru această prezentare extrem de clară din partea Comisiei. Am două întrebări. În primul rând, ne întoarcem foarte repede la uh, punctul pe care am dorit să-l evităm la început, și anume așa numita uh, clarificarea domeniului de aplicare. Dacă vorbim despre domeniul de aplicare a directivei și dacă încercăm să clarificăm faptul că dreptul național în ceea ce privește contractele de consumator rămâne, uh, printre altele, neatins, atunci înseamnă, de fapt, că unificarea pieței nu va fi de succes uh, așa cum ne dorim prin intermediul acestei directive. Uh, deci, cred că e nevoie de o clarificare. Poate puteți să o faceți. O altă chestiune 27 mem- state membre și să îndepărteze obstacolele care există în calea lor, uh, în calea uh, celor care oferă servicii și produse în statele membre. E posibil să se facă acest lucru cu această directivă, pentru că, în primul rând, trebuie să vedem care este nivelul de armonizare. Propunerea stabilește niște reguli care ar trebui să se aplice în toate statele membre fără nicio excepție. Printr-o armonizare totală, obiectivul este să se aplice niște limite, niște praguri de garanții pentru a oferi întreprinderilor posibilitatea să aplice un cadru legislativ comun în ceea ce privește produsele lor, indiferent din țară de unde provin. Deci această reglementare ar pune, de fapt, în pericol protecția consumatorilor pentru că perioada de 2 ani de garanție ar s-ar aplica tuturor produselor și în numeroase sectoare, de fapt, perioada de garanție pentru consumatori este alta. De exemplu, la aparatele electrice există și perioada de garanție mai lungi în momentul de față. Și dacă facem această armonizare, creăm un nou sistem de garanții care ar depăși cei 2 ani, de exemplu, în cazul aparatelor cu garanție de la 5 ani, ar putea fi deci acceptate și niște perioade mai lungi de garanție. Dar, de fapt, nu ar mai fi posibil uh, să se facă acest lucru cum s-a întâmplat în trecut. Ținând seama de asta, Uh, vă rog să puneți întrebări comisiei. Uh, mă interesează poziția dumneavoastră, dar uh, cred că, de fapt, puneți o întrebare comisiei. Deci, voi încheia poziția mea. Pentru noi, protecția consumatorului este esențială. Noi nu ne opunem eforturilor de îmbunătățire a cadrului existent. Din potrivă, chiar ne dorim acest lucru, dar dorim ca acest lucru să nu însemne doar protejarea întreprinderilor, ci și protejarea consumatorilor. Trebuie uh, să țină seama, uh, Comisia trebuie să țină seama de asociațiile de uh, consumatori și își dorește oare doar să susțină poziția întreprinderilor? De ce nu face Comisia eforturi să reducă prețurile la consumator pe total? Mulțumesc. Mulțumesc, deci, pentru întrebare. Doamna Turunan. Mulțumesc foarte mult pentru explicația dată de comisie. Nu mă doiesc deloc că cu toții avem în minte bunăstarea consumatorului în Europa. Am trei întrebări în legătură cu ce s-a spus până acum. În primul rând, mi se pare foarte greu să văd care este câștigul substanțial pentru consumatorii din Europa, pentru că multe asociații de consumatori uh, ne atrag atenția asupra multor puncte nevralgice. Nu este doar perspectiva daneză. Vreau să știu, deci, care este câștigul pentru consumatorul european în această directivă. În al doilea rând, o analiză comparativă ar trebui uh, să fie făcută. Care este calendarul pe care vi l-ați propus? Și asta probabil și din cauza că guvernele uh, încă nu și-au terminat activitățile și programele, nu v-ați stabilit un calendar. În orice caz, cred că sunt aici niște chestiuni care nu sunt foarte corecte. Și încă a treia chestiune, cred că ar trebui să negociem, și, de fapt să comparăm mai mult între uh, cadrele legislative din Uniunea Europeană dacă dorim o armonizare totală, dar de fapt mă mir că Totuși, aici o dublare a activității și o contradicție. În sfârșit, eu apelez la un dialog deschis ca să nu uh, excludem nici un fel de posibilitate de a colabora pentru a ajunge la cel mai bun uh, rezultat, fără a fi grăbiți să ajungem la un compromis. Mulțumesc! Acum aș dori să-i dau uh, cuvântul doamnei Testori să răspundă la aceste întrebări, dar și domnul Lechter și domnul Vaila dorește să, doresc să mai intervină la cea de-a doua rundă și apoi uh, uh, încă domnul Harios și uh, asta totuși în a doua rundă. Doamna Testori poate dorește să răspundă. Domnule președinte, o să răspund eu mai întâi la modul general pentru că uh, o parte din întrebări se leagă de ceea ce facem în colaborare cu statele membre. După cum spuneam, noi pledăm în favoarea unei armonizări de pline, dar în același timp spunem că nu ne amestecăm în dreptul contractual național. Acest lucru este un pilon foarte important al uh, propunerii noastre. Cred însă că propunerea nu trebuie criticată, pentru că chiar dacă vom reuși să armonizăm doar o parte din drepturile consumatorilor și drepturile întreprinderilor, tot creăm o zonă de certitudine juridică datorită căreia comerțul din statele membre uh, va avea de câștigat. Noi trebuie să creăm o piață internă mai eficientă dacă creăm certitudine juridică pentru întreprinderi, vom reuși să deschidem piața, ceea ce în cele din urmă va fi și în beneficiul consumatorilor. Colegii mei însă vă vor explica mai exact aspectele juridice uh, referitoare la propunerea noastră și la dreptul, dreptul contractual național. O altă întrebare pe care o dezbatem este dacă vrem armonizare completă sau armonizare minimă. Când doamna comisar a făcut această propunere, a a ales o armonizare completă din motivele pe care vi le-am prezentat deja. După cum spuneam, um, o astfel de armonizare este benefică pentru piața internă. Dacă nu facem această armonizare, practic putem spune că mai există frontiere. Și acum problema comitologiei. Deci am început cu o listă neagră, o listă gri și așa mai departe. După cum știți, în astfel de domenii, noi solicităm aceste competențe. După cum știți, plecăm de la niște practici cunoscute, dar avem nevoie de experiență pentru a putea face aceste modificări. Și în cazul codeciziei, uneori lucrurile sunt foarte dificile. Care sunt um, lucrurile pozitive pentru consumatori. E bine, vă rog să nu interpretați uh, tabelul nostru în mod greșit, pentru că nu este complet. Mai avem nevoie de informații, dar chiar și așa uh, e evident că vor fi beneficii. Acum îi voi da cuvântul colegului meu, care o să vă prezinte niște explicații de natură juridică privind o parte din problemele ridicate. Mulțumesc, aș vrea să încep uh, exprimându-mi uh, susținerea față de ce a spus doamna Sartori în răspunsurile date raportorului, adică uh, care este legătura cu legislația generală privind contractele în statele membre și care este, de fapt, valoarea adăugată a propunerii, uh, intenția fiind să nu afecteze uh, legislația privind contractele. Un lucru care poate fi îmbunătățit în prevedere și uh, facem efortul în acest sens în Consiliu este relația cu legislația privind remediile pentru bunuri defecte. Deci să încercăm să facem o, o potrivire mai bine, mai bună între acestea și prevederile uh, contractuale generale. Trebuie să reamintim că în majoritatea statelor membre sunt două tipuri de uh, despăgubiri. Sunt uh, despăgubirile uh, privind vânzările către consumatori, care sunt mai favorabile consumatorilor, și remediile generale, legea remediilor generale. Și intenția noastră a fost să armonizăm complet aceste remedii uh, pentru prosele de consum și să nu afectăm Uh, legea privind clauzele contractuale generale. Totuși, uh, cum a spus și reprezentanta Comisiei, dorim să facem progrese pentru că și Consiliul dorește foarte mult să armonizeze complet drepturile consumatorilor în situații în care primesc un bun defect, un produs defect. Și dacă această uh, dorință se va confirma în Consiliu, vom introduce mai multe drepturi și vom proteja consumatorii mai mult uh, cu această propunere și vom armoniza în mod cuprinzător căile de recurs, de atac uh, uh, disponibile pentru consumatori atunci când aceștia cumpără un produs defect. Un alt lucru spus de raportor s-a legat de relația între listele neagră și lista, lista neagră și lista gri și clauza generală privind prevederile incorrecte și, de asemenea, valoarea adăugată a comitologiei. Valoarea adăugată a procedurii de comitologie e, vine din faptul că în viitor vom putea aborda rapid la nivel european practici comerciale incorrecte și clauze comerciale contractuale incorrecte, pentru că va fi posibil prin intermediul comitologiei să modificăm rapid și să uh, adăugăm uh, uh, nume noi, atât pe lista gri, gri cât și pe lista neagră. Din motive evidente, lista gri și lista neagră nu sunt exhaustive. Nu conțin toate cazurile de, de, de incorectitudine, de teste de incorectitudine. Deci aceste teste sau principiile care definesc termenii incorrecți, contractuali incorrecți, uh, reprezintă un fel de plasă de siguranță. Cu alte cuvinte, chiar dacă un uh, Uh, termen incorrect, un termen contractual incorrect nu se află pe listă ca atare, acesta poate întotdeauna să se regăsească și să devină vizibil prin uh, intermediul testului general de incorectitudine. E ceva foarte similar cu relația dintre clauza generală din directiva privind uh, practicile comerciale incorrecte și uh, clauza în ce privește efectele asupra efectele directive asupra practicilor comerciale, a celor mai bune practici de afaceri, trebuie să nu uităm că directiva este adresată statelor membre, deci directiva nu împiedică întreprinderile, afacerile să îndeplinească mai mult decât cerințele minime ale directivei și să ofere condiții comerciale și mai bune consumatorilor. Din contră, această directivă încurajează întreprinderile să meargă dincolo de această limită și să concureze una cu cealaltă din acest punct de vedere în relația cu uh, consumatorii. Un punct final. Care e avantajul pentru consumatori? Cred că este important să știm că reglementarea Roma 1 va intra în vigoare la începutul anului viitor și ca rezultat al acestei reglementări Întreprinderile din statele, țări membre, uh, din statele membre vor trebui să respecte 27 de regimuri juridice. Asta ar fi, rezultatul acesta ar fi o fragmentare totală și o blocare a afacerilor, dacă nu facem nimic în legătură cu ea. Președintele, mulțumesc foarte mult. Și cum spuneam, mai avem trei întrebări din partea membrilor comisiei și vă rog să fie întrebări scurte, domnul Lechner, doamna Vaile și domnul Arias. Domnul Lechner mai întâi. A, e, ganz kurz. Foarte pe scurt. Aici uh, se uh, vorbește despre uh, dreptul contractual național. Aș dori să fac o, să aud o scurtă observație în ceea ce privește coerența cu activitățile uh, legate de cadrul uh, comun de referință. Și în al doilea rând mă întreb dacă am înțeles greșit când doamna Tesori a spus la condiții că uh, ar trebui ca acestea să rămână într-o part, mare parte la nivel național și mă întreb că dacă se face o armonizare, atunci uh, s-ar putea să ajungă fiecare caz în, la Curtea Europeană de Justiție și nu cred că ne dorim acest lucru. Și cred că nici Curtea nu-și dorește acest lucru și, nu știu, am înțeles greșit. Deci, care este marja de manevră a statelor membre și, până la urmă, unde uh, se va ajunge uh, cu aceste chestiuni? Doamna Weiler. și am observat că în urmă cu puțin timp, înainte de alegeri, am vorbit despre legislația legată de practicile neloiale și aș dori să știu uh, în ce legătură sta această legislație cu noua directivă este o contradicție între aceste acte normative sau care este relația dintre ele? Cred că domnul Schwab a spus de la început că poate că ar fi prematur să se facă o armonizare uh, totală. Cred că armonizarea totală este interesantă. Ne-ar place să ne gândim la asta, dar poate că această propunere încă nu este suficient de matură și ni se pare că dumneavoastră nu ați reușit să prezentați uh, suficient de accentuat uh, avantajele. Trebuie să faceți publicitate propunerii dumneavoastră, nu doar între noi în Parlament, ci și la ONG-uri și la uh, asociațiile de consumatori. Uh, un avantaj financiar exclusiv este bun, dar nu este suficient. Aș dori să existe o plusvaloare europeană, nu doar câțiva cenți uh, Um, pe care probabil îi va economisi această directivă. Atunci când vorbesc de uh, apropierea de, uh, dintre standardul din Danemarca și standardul din Lituania, de exemplu, sigur, e un obiectiv lăudabil, dar probabil că va uh, dura cam 20 de ani și nu putem uh, face asta de azi pe mâine. Arias. Și domnul Arias, ultima întrebare. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Um, în tot ceea ce am auzit astăzi nu s-a spus nimic în legătură cu consumatorii de pe internet. Și eu aș dori să știu dacă în această directivă se va face ceva și pentru a normaliza acest aspect, pentru că internetul este cu siguranță o piață cu un potențial foarte mare în Europa și cred că ar trebui să existe aceleași garanții juridice pentru consumatori, um, așa cum sunt oferite și pentru consumatorii tradiționali și de aceea fac o propunere comisiei și anume să vină cu o, un fel de sigiliu de, gar, de uh, garanție generală europeană care să dea garanții consumatorului final în ceea ce privește certitudinea juridică în legătură cu ceea ce consumă pe internet. Mulțumesc! Well, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Doamna Testori are acum uh, cuvântul. Thank you very much. I would like now first to answer to Mrs. Weiter. Mulțumesc, o să răspund mai întâi doamnei Weiter care s-a referit la îngrijorările consumatorilor. Noi înțelegem că acestea sunt uh, um, legitime în ceea ce privește anumite dispoziții din directive. După cum spuneam însă, doamna comisar, noi suntem deschiși unor discuții, în special privind două dispoziții, astfel încât să ajungem la un nivel adecvat de protecție. Mă refer refer la perioada de garanție și la uh, despăgubiri. Aici atitudinea consumatorului are un rol important. Deci, înțelegem că sunt anumite aspecte care trebuie clarificate. Sunt și unele domenii în care am vrea să mergem mai departe și să discutăm cu dumneavoastră, cu această comisie, pentru a face niște îmbunătățiri. Ați întrebat ce marjă de manevră vor avea statele membre. Um, și, de asemenea, privind uh, e-commerce, o să rog pe colegul meu să vă răspundă. Mulțumesc, Paula. O să încep prin a răspunde la ultima întrebare. O mare parte a propunerii vizează contractele la distanță, care acoperă, bineînțeles, contractele prin internet. Deci, toate achizițiile pe care consumatorii le fac pe internet se supun dispozițiilor din directivă. Când consumatorul cumpără ceva la distanță, prin internet, este protejat în mai mare măsură decât în cazul unei tranzacții încheiate față în față. Asta pentru că în acest caz, când se face achiziția față în față, um, consumatorul are posibilitatea de acces la mai multe informații și posibilitatea de a se răzgândi în termen de 14 zile. Apoi, în ceea ce privește ceea ce spunea domnul Lechner um, despre cadrul comun de referință, ei bine, noi avem două proiecte care merg în paralel. Am prezidat mai multe ateliere de lucru privind cadrul comun de referință și rezultatele acestor lucrări au fost folosite în uh, redactarea propunerii. Sigur că propunerea nu reflectă întotdeauna rezultatele cercetărilor. Dar acum avem acest cadru la nivel academic și este extrem de important să facem astfel încât varianta finală a directivei să fie în concordanță cu acest cadru. Deci trebuie să existe niște legături între cele două proiecte pentru a avea o coerență de ansamblu. Unele aspecte țin de nivelul național și ați întrebat despre valoarea adăugată a armonizării totale. Până la urmă, nu e vorba de un cod european. Legiuitorii naționali vor trebui să se asigure că aceste dispoziții din directivă sunt în concordanță cu dreptul lor național. Și o să vă dau niște exemple. De exemplu, noi reglementăm drepturile și obligațiile părților în cazul în care consumatorul se retrage dintr-un contract. Dar nu spunem ce se întâmplă dacă consumatorul nu returnează bunul uh, comerciantului în uh, timpul stabilit. Deci, după cum vedeți, uh, sunt aceste aspecte care, în mod inevitabil, trebuie reglementate la nivel național, pentru că dacă nu, uh, directiva ar avea sute de pagini. În cazul daunelor, de exemplu, a despăgubirilor, statele membre trebuie să prevadă dispoziții privind aceste daune. Deci toate aceste aspecte se reglementează la nivel național și legislatorii naționali trebuie să intervină aici. De aceea avem o directivă și nu un regulament, pentru că astfel um, legiuitorii naționali vor putea încorpora aceste dispoziții mai ușor în codurile lor civile. În ceea ce privește legătura cu directiva privind practicile comerciale neloiale, așa cum spunea doamna Weiler, e bine, am încercat să răspundem la aceste întrebări în nota de însoțire a unuia dintre documentele noastre. Practic, acest, acest element de legislație se referă la piață și protejează pe ansamblu interesele colective ale consumatorilor. Ei sunt cei asupra cărora se repercutează practicile uh, comerciale. Deci, consumatorul nu este apărat individual. Practic, încercăm să continuăm ceea ce am făcut prin directiva privind practicile comerciale neloiale. Aceasta nu conferă însă drepturi individuale consumatorilor. Noi considerăm că cerințele privind uh, informațiile precontractuale sunt similare cu cele din directiva existentă. Deci, creăm cumva un cerc uh, virtuos să ne gândim la cazul în care un comerciant face o invitație către un consumator pentru ca acesta să cumpere ceva, atunci im, implicit sunt respectate dispozițiile din ambele directive. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, le re, mulțumesc ambilor reprezentanți ai comisiei. Cred că întrebările mai generale vom avea ocazia să le formulăm puțin mai târziu. Vă mulțumesc pentru această prima prezentare și pentru documentele care acum sunt disponibile pentru toată lumea. Deci, aceste documente sunt acum publice, deci pot fi consultate. Haideți să trecem acum mai departe. la analiza structurală a conținutului juridic. Aici se pune problema interacțiunii între nivelul european și, și sistemele naționale. Cred că trebuie să gândești ca un jurist ca să înțelegi aceste lucruri și sper că domnul profesor Hans Schulte-Nölke de la Universitatea din Osnabrück o să ne ajute să înțelegem mai bine lucrurile în 10 minute, pentru că atât are la dispoziție. Iar după aceea vom adresa întrebări. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman. So do... Mulțumesc, domnule președinte. Und Herren. Doamnelor și domnilor, așa cum știți, acest proiect de directivă este privit foarte critic de juriști. Nu cred că există vreo poziție unanim uh, fericită, dar mai degrabă sunt uh, critici care desfințează acest proiect. Există trei probleme principale din punct de vedere juridic. Pe de o parte, Tehnica juridică se pare că conține niște erori, apoi problema cea mai mare pare a fi faptul că directiva are un efect neclar, ba chiar destructiv, în afara domeniului de aplicare, în domeniul uh, dreptului contractual și apoi se întreb, ne întrebăm dacă uh, nivelul de protecție a consum, consumatorului va rămâne măcar la același nivel uh, ca și acum. Deci, per total, uh, imaginea pe care mi-am făcut-o eu nu este chiar foarte critică. Cred că se poate salva acest uh, proiect și uh, se poate realiza ceva. Dar oricum eu sunt mai puțin optimist uh, decât comisia. Dar cred că e foarte important să spunem încă o dată foarte clar și răspicat de ce avem nevoie de astfel de directivă. Am analizat cele patru directive care sunt uh, oarecum uh, abordate aici. În cele 27 de state membre trebuie să se aplice acestea și atunci obținem o imagine atât de colorată, care este mult mai dramatică decât ne-am imaginat până acum. Este efectiv imposibil uh, cu uh, tot ceea ce se întâmplă în mod legal în Europa să facem ceva pentru toate uh, felurile, formele de existență pe piață, în uh, piața internă, chiar dacă aceasta este deja de vreo 20 de ani. Și cred totuși că până la urmă acea, acest proiect uh, de directivă face un mic, mic pas în, în direcția cea bună. Și există niște avantaje pe care le văd chiar și eu. Uh, Dar uh, mai uh, detaliat, în ceea ce privește problemele, există niște pro- neclarități în ceea ce privește conceptul de consumator, de exemplu. Există o hotărâre a Curții Europene de Justiție care uh, vorbește de consumatori privați și consumatori profesioniști de exemplu, dacă se uh, cumpără un autovehicul cu două uh, uh, utilități și s-a luat deci o poziție în ceea ce privește, privește dreptul uh, procedural internațional și acest lucru este controversat în Europa. Uh, nu știe uh, nimeni cum se, se rezolve această problemă iar acest non-paper și proiectul pe care l-am văzut uh, acum câteva zile spune că le, uh, justiția națională va hotărâ. Legiuitorul nu poate uh, lua o hotărâre, dar cred că ar fi posibil să facem acest lucru. La fel și în ceea ce privește uh, definiția uh, comerciantului sau ne gândim și la activitățile non-profit. Sunt niște activități care Uh, nu urmăresc obținerea de profit. Uh, de exemplu, uh, cei care cresc cai sau diverse activități de hobby. Proiectul actual aici este destul de descoperit. Nu doresc să intru în detaliu și nici nu vreau să vorbesc despre regulile destul de absurde care mai pot fi găsite în acest uh, text, dar, de exemplu, când am venit aici, cineva a vrut uh, să îmi vândă un balon uh, pe stradă. N-am apucat să văd, dar de fapt ar fi trebuit să se completeze un formular de vânzare-cumpărare, de fapt, pentru acest balon, conform legislației. În ceea ce privește uh, discuția politică și elementele care uh, se vehiculează acolo, uh, e vorba de coborârea nivelului de protecție a consumatorului. Lista de puncte unde există devieri uh, importante față de ceea ce este acum în statele membre sau în legislația Europei, este o listă scurtă, de fapt. Nu înseamnă că există abateri uh, mici doar, ci că e o listă scurtă. De exemplu, uh, diverse uh, termene. Cine hotărăște, de exemplu, dacă în cazul unui produs defect se înlocuiește produsul sau se repară? De exemplu, în Germania, când cineva cumpără pe eBay Uh, s-ar putea să nu se cadă întotdeauna uh, sub protecția aceasta. Oricum nu contează ceea ce consider eu că este corect, dar uh, de fapt mă gândesc că procesul de bargaining va fi cuprins. Problema dramatică însă, din punct de vedere juridic, ar fi efectele colaterale care ar apărea în afară și vă dau câteva exemple. De exemplu, termenul de uh, prescriere sau, în orice caz, o anumită delimitare în timp a drepturilor. Statuturile din uh, Regatul Unit uh, ar fi de 5 ani și în Scoția 6 ani. Această directivă însă ar însemna că în Anglia, pentru un astfel de uh, Uh, pentru un astfel de produs, uh, garanția ar fi doar de 2 ani, ceea ce uh, ar însemna că, de fapt, consumatorul va avea o poziție mai defavorabilă decât până acum. Firma va fi avantajată clar. Și dacă nu se stabilește nimic, există o presiune imensă asupra statelor membre să acționeze sau să uh, facă ceva cu această contradicție. Eu cred că aici trebuie să se facă ceva și metafora minunată a insulei uh, care apare în haosul național, această metafora uh, metaforă este minunată în perspectiva europeană. Dacă schimbăm perspectiva și ne uităm la uh, ordinea juridică națională, mai degrabă mă gândesc la o casă care e cât de cât și vine un antreprenor pelenor, vine, pune un căprior, dă jos un perete și se gândește să facă după capul lui, nu cum este în plan. Și eu cred totuși că aici e cazul să mergem după plan, pentru că altfel uh, cred că vom afecta negativ consumatorii. Și concluziile ar fi pe două niveluri. În primul rând, ce se poate face cu această directivă, pentru că așa sigur nu putem să o adoptăm. Cred că această clauză generală din articolul 4 Uh, ar putea rezolva problema. De fapt, ar, trebuie să mergem articol cu articol fiecare chestiune aici. Non-paperul conține o serie întreagă de abordări și de idei, dar clar trebuie să uh, băgăm să facem mult mai clară toată treaba. Oricum, trebuie să ne gândim dacă nu cumva la clauza de uh, armonizare totală nu ar fi cazul să introducem niște elemente de flexibilitate. De exemplu, dacă apare ceva uh, urgent sau uh, special, să existe o flexibilitate națională și, în sfârșit, directiva nu va ajunge atât de departe cât își dorește, pentru că și după aplicare situația va fi puțin mai bună, dar nu va fi posibilitatea de a, a avea un e-shop uh, Uh, care să acționeze la fel în toate statele membre. Și uh, mă veți întreba care sunt uh, diferențele, dar deja s-a spus deja aici că, de exemplu, ar trebui ca statele membre atunci să uh, își schimbe dreptul contractual și atunci uh, întreprinderile trebuie să se conformeze sau nu. Și acum întrebarea cea mai interesantă, pentru că Comisia trebuie să facă mereu noi și noi propuneri și întrebarea interesantă este uh, Uh, întrebarea politică de bază pe care o recunosc eu ca jurist. Își doresc organele legiuitoare ca acest drum al directivei să fie continuat? Eu consider că ideea unei armonizări totale, selective, o idee greșită. Oricum, comisia a fost foarte curajoasă și îndrăzneață că a mers pe această cale sau nu a fost suficient de îndrăzneață, pentru că atunci trebuia să se facă ceva mult mai uh, uh, extins. Camere întregi dintr-o casă ar fi trebuit armonizate total și mă întreb dacă acest lucru este posibil de aplicat în practică. Uh, în ceea ce privește programul de la Stockholm, uh, Comisia are pentru prima dată uh, Uh, posibilitatea să aplice niște instrumente opționale și cred că ăsta este um, instrumentul uh, mai plăcut uh, care dă mai multă libertate tuturor și mi-aș putea imagina cum se implementează cu un așa numit blue button, dar cred că deja mi-am, exp mi expirat timpul, vă mulțumesc. Well, thank you very much indeed. Președintele, mulțumesc foarte mult domnule profesor Schultenolke. Cred că vor fi multe întrebări. Eu am tot scris uh, o serie întreagă de lucruri pentru că mi s-au părut uh, uh, foarte interesante multe lucruri pe care le-ați descris în legătură cu tehnica legislativă. Nu știu dacă eu, în calitate de inginer, le-am înțeles corect pe toate sau le pot explica pe toate, dar sunt sigur că sunt alți colegi care pot ajuta. Avem acum aproximativ 15 minute Uh, pentru întrebări adresate domnului profesor sau pentru alte comentarii. Vreau să văd dacă e vreun coleg suficient de curajos să pună întrebări domnului profesor. Doamna Gebhardt este uh, suficient de îndrăzneață să înceapă, deci vă dau cuvântul. Nu doresc să iau poziția închiziției, nu este intenția mea. Doresc să înțeleg însă cât mai bine ce facem noi ca legiuitori uh, și uh, cum putem obține cel mai bun rezultat, pentru că asta ne dorim la această audiere. Aș dori să-l întreb pe domnul profesor la al treilea punct, nivelul care probabil va fi mai scăzut de protecția consumatorului, dar de fapt pentru noi acesta este punctul cel mai important, pentru că e vorba de dreptul consumatorilor și este ceea ce se dezbate cel mai puternic pe lângă întrebarea armonizării sau nearmonizării. Și de aceea, aici ați abordat trei chestiuni. Uh, termenul de garanție, uh, dreptul de a alege uh, reparația sau înlocuirea produsului și domeniul de aplicare. Sunt elemente esențiale ale protecției consumatorului. De aceea doream să vă întreb, pentru că nu mi este foarte clar, ceea ce înțelegeți dumneavoastră prin aceste efecte colaterale. Și în acest context spuneați că Comisia Europeană fie a fost prea îndrăzneață, fie n-a fost suficient de îndrăzneață, dar oricum nu a făcut nimic corect și cred că aici am nevoie de mai multe informații de la dumneavoastră pentru că nu sunt foarte sigură că am înțeles corect acest lucru. Președintele, raportorul ar vrea să pună o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc, domnule profesor Schultenelke, pentru această prezentare foarte interesantă și clară. Am mai pus deja această întrebare, dar pentru claritate o repet. Care este deci avantajul uh, în acest document al Comisiei, pentru că acolo se spune că dreptul uh, contractual nu va fi uh, afectat. De exemplu, față de așa numitul right to reject din Anglia. Și avantajul acestei propuneri, de fapt, ar fi că pentru comercianți ar exista un cadru contractual perfect armonizat. Și acest lucru ar conduce la o transparență mai mare pentru consumatori. Nu? De fapt, mă leg și de ceea ce spunea doamna Gephardt. Și uh, se discută foarte mult în uh, public uh, în ceea ce privește reducerea forfetară a drepturilor consumatorilor. De fapt, concret, despre ce este vorba? Uh, E foarte greu să vedem concret uh, despre ce este vorba. Poate ne puteți da niște exemple concrete, astfel încât să nu se afirme uh, așa uh, generalizator că lucrurile vor sta mai prost. Yeah, Dank, ähm, Domnul Lehmann. Äh, Mulțumesc. Uh, da, am spus și la ultima ședință niște întrebări în această chestiune. Vorbeați despre uh, aceste chestiuni de armonizare punctuală, ceea ce ar fi greșit. Și asta depinde însă de punctele pe care vrem să le armonizăm, nu? Deci cred că ar trebui să fie posibil totuși ca anumite chestiuni care sunt atent selectate să fie rezolvate complet. Și apoi altă întrebare, cum vi se pare dacă pornim politic de la ideea că statele membre se vor bate să nu renunțe la ceea ce au deja și uh, Uh, atunci uh, uh, ajungem în pericolul în care rezultatul va fi o mare varză. Și dacă, de exemplu, vorbim despre garanții, avem niște termene minime, așa cum avem și acum, toată lumea trebuie să respecte aceste termene, dar în același timp putem pune și un plafon. Deci interzicem statelor membre să extindă aceste perioade pentru a ajunge treptat la o unificare. Mr. Arias, just call my at the end. Președintele, domnul Arias, am văzut că uh, doriți noastră să puneți o întrebare, dar să fie foarte scurtă. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Vreau să-i mulțumesc domnului profesor uh, Șurchenelche pentru că mi-a oferit uh, ocazia să mă uh, refer din nou la un punct pe care l-am menționat și mai devreme, și anume uh, situația consumatorilor pe internet și lipsa de protecție completă în acest caz, pentru că lucrurile depind foarte mult de locul în care se află respectivul consumator și ăsta este un factor care trebuie luat în considerare. Și nu sunt de acord cu răspunsul dat de comisie, pentru că eu cred că în directivă nu există o mențiune clară, specifică a pieței uh, de internet și de asemenea nu există nicio menționare privind uh, retragerea uh, privind garanțiile referitoare la perioade de retragere sau de răzgândire. Deci poate în ce privește situația acest, uh, cumpărătorilor pe internet, poate ar trebui să se creeze o etichetă europeană. Președintele, vreau să clarific faptul că aceste prevederi se vor aplica și vânzărilor pe internet tuturor produselor care se vor vinde pe internet, dar poate că uh, pot să pun și eu o, întrebare suplimentară. Ați spus că este, era aproape imposibil să uh, administrezi un magazin electronic în mod legal, dar mă întrebam dacă e în detrimentul consumatorilor sau al uh, companiilor. Și mă întreb de asemenea dacă companiile știau că acționează ilegal și dacă au fost uh, urmărite în justiție din acest, punct de, din acest motiv. I think I'll give you the floor then, Professor. Cred că o să vă dau cuvântul, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări numeroase. Uh, sper că am reușit uh, să scriu la, uh, suficient de rapid. În ceea ce privește întrebarea domnului președinte, problema unui shop, unui magazin pe internet care să fie funcțional în întreaga Europa în mod legal. E o problemă a celui care oferă pentru că trebuie să se aplice de fapt, aceste drepturi de protecție a consumatorului uh, peste tot. Și dacă într-o țară se aplică așa cum trebuie, atunci uh, cineva sigur va arunca cu săgetuțe, cu o travă în magazinul respectiv. Domnul uh, Arias, în ceea ce privește sigiliul de calitate, Există așa ceva, există trei niveluri unde se poate folosi, se pune Uh, un sigiliu de calitate a produsului, nu e o problemă a legiuitorului, evident. Uh, putem avea un uh, astfel de e-shop, putem să-i dăm un sigiliu de calitate pentru că livrează la timp marfă bună. Nu este standardizat, piața trebuie să facă acest lucru, dar propunerea dumneavoastră mi se pare foarte interesantă. Am putea avea un fel de garanție, un sigiliu de calitate pentru că respectă legislația europeană. Poate ar trebui să existe un instrument opțional în acest sens uh, și ar susține piața internă și, de asemenea, ar îmbunătăți încrederea consumatorului pentru că are acest sigiliu de calitate europeană uh, și ar fi, deci, un semn uh, distinctiv vizibil pentru aceste magazine pe internet, care este, de fapt, acel blue button de care vorbeam. Domnul Lechner, ideea unui prag și a unui plafon, care sper să nu coincidă, să existe totuși un interval între acestea. Am avut și eu această idee. Și uh, dacă ne referim și la ce spunea doamna Gebhardt, de exemplu, dacă doriți să faceți un astfel de e-shop, aveți o listă de verificare uh, cu 100-150 de puncte pe care trebuie să le îndepliniți în momentul de față, în funcție de uh, țara în care uh, vă faceți uh, am îmi cer scuze, am uitat să-i răspund lui Arias ceva. De exemplu, avem uh, niște puncte pe care trebuie să le adaptăm și când se va adopta această directivă, uh, va fi o listă mai scurtă, uh, la zero poate chiar. De fapt, acesta este uh, aceasta este valoarea directivei. Îmi cer scuze, mă întorc acum la întrebarea anterioară. De ce comerțul electronic nu apare deloc? Din câte am înțeles, deja a fost uh, dat un răspuns. Există deja uh, între uh, Roma 1 niște prevederi în ceea ce privește ce se întâmplă acolo. Există dreptul statului de reședință a consumatorului și această directivă, deci nu uh, este un pachet uh, rotund, integral, uh, în ceea ce privește vânzările la distanță, eu cred că există aici niște puncte forte, de fapt. Foarte pe scurt încerc să răspund și la întrebarea raportorului, care anticipează puțin și întrebările doamnei Gerhardt protecția consumatorului. Care sunt uh, diferențele și cât de important este acest lucru? Nu doream să spun că este neesențial. Sigur că este uh, o posibilitate de a dezbate la nesfârșit cât de lung trebuie să fie termenul de garanție. Eu spunem doar că este o listă destul de scurtă cu probleme unde avem diferențe. Deci se pot rezolva dacă termenul de garanție este 2 ani, cum se prevede acum în proiect, sau uh, dacă nu, dacă se extinde pe durata de viață a produsului, de exemplu, acest lucru nu este esențial pentru că, în mod evident, în mod tipic, există posibilitatea ca aceste chestiuni să uh, fie vizibile și există uh, niște și nu cred că există o diferență foarte mare, pentru că, de fapt, nu este termen de garanție, de valabilitate, de fapt. Pentru că, înainte deja de expirarea acestui termen, pot să apară niște probleme, nu? Deci, trebuie să se facă o analiză economică aici. Poate că ar trebui să vedem și o distinție între tipurile de produse, de exemplu pentru materiale de construcții, cum se întâmplă în dreptul german. Pentru că poate se constată că țiglele de pe acoperiș au avut niște defecțiuni. Oricum, domnul Schwabe, care este sensul dacă am această uh, insulă de armonizare minunată, dacă în oceanul cel sălbatic statele membre pot să își creeze și mai multe diferențe între ele. De exemplu, dacă ajungem la o listă, acolo unde sunt insulele, acolo diferențele sunt reduse. Dar cu toate acestea sunt și state care sunt nemulțumite și acestea pot să facă o Uh, externalizare a acestor uh, prevederi în dreptul contractual și până la urmă să creeze și mai mari deferințe. Sigur că e uh, am, poate am fost un pic dur când am zis că este direcția greșită, dar dacă încercam să facem această armonizare țintită, selectivă, atunci uh, poate că în, uh, limita de dezarmonizare va fi prea mare și oricum asta este o decizie politică Uh, eu cred că trebuie să se facă o armonizare pe blocuri mai mari sau uh, o soluție opțională care să nu modifice legislația, ci să meargă în paralel. Doamnă Gebhardt, cred că am reușit parțial să vă răspund la întrebare în ceea ce privește efectele secundare, efectele conexe dacă comisia a fost suficient de curajoasă sau nu a fost suficient de curajoasă. De fapt, aici uh, ce se înțelege prin uh, această armonizare totală țintită înseamnă, de fapt, transferul uh, din vechea directivă în noua directivă anumitor chestiuni. Dar, de fapt, nu știu dacă acestea sunt cele mai importante aspecte care ar trebui armonizate, pentru că mie mai îmi vin în minte și altele. Europa este oricum un proces. Și cred că uh, totuși uh, e un subiect important, nu, poate, nu atât de important uh, cum spune Comisia, dar nici suficient de nesemnificativ încât să nu-l abordăm și uh, trebuie să vedem dacă totuși este drumul cel mai bun, pentru că va mai dura 15 sau chiar mai mulți ani până vom ajunge la ceea ce ne dorim. Mulțumesc! Președintele, doamna Turunen a fost de asemenea pe listă și îmi cer scuze că v-am uitat. Doriți să puneți și noastră o întrebare finală, domnului profesor? Malcourt. Eh, Mulțumesc, foarte pe scurt. Vorbeați de o frână uh, de urgență națională, de fapt o situație de urgență. Despre ce era vorba? Yeah. Um... Există în alte domenii exemple, de exemplu la uh, domeniul produselor și în dreptul uh, mediului. Nu m-am referit la armonizarea integrală în acel domeniu unde se face aceasta Uh, unde uh, capacitatea de reacție a statelor membre diferă în ceea ce privește uh, acest lucru. De exemplu, în Germania tocmai a fost o acțiune împotriva unei firme de telefonie s-ar putea să existe niște probleme care să apară doar la nivel local și atunci poate că ar fi destul de dificil să faci o legislație europeană doar pentru astfel de problemă punctuală. și există anumite domenii notorii, cum ar fi uh, sectoarele inovatoare. Uh, cred că ne-am putea gândi la o astfel de variantă. Există exemple în acest sens și uh, poate că statele membre trebuie să pună acest lucru în dis discuție dacă au nevoie, dar cred că ar fi totuși util așa ceva. Okay, well, thank you very much. Președintele, mulțumim foarte mult, uh, domnule Șurchenulche, pentru răspunsurile complete oferite la întrebările colegilor. Înainte de a trece mai departe, mă uit la programul nostru și sunt sigur că și Comisia ar dori să comenteze uh, pe marginea unei serii întregi de afirmații care s-au făcut aici, dar invit să facă acest lucru la sfârșit, la uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Și de aceea, acum, Aș vrea să trecem la cei patru reprezentanți ai uh, actorilor implicați și o să îi rog să nu depășească niciunul cele 10 minute alocate fiecăruia. Uh, uh, o să vă atenționez dacă depășiți timpul, dar nu voi fi atât de uh, incorrect încât să uh, aprind ceasul nostru, care nici măcar nu respectă normele de metrologie, metrologie după cum uh, am aflat azi dimineață. Așadar, primul vorbitor, domnul Carlos Almaraz, uh, director adjunct uh, Departamentul de Afaceri Juridice Business Europe și care a mai fost la comisia noastră, cred că în aprilie, domnul Pierre Chalanson, vicepreședinte pentru probleme de reglementare la Verwerk uh, Co., și ne va, discuta, ne va spune despre activitatea sa. De asemenea, un uh, bun prieten al Comisiei IMCO și sper că nu vă spărați că vă numesc așa. Vă spun asta pentru că vine aici foarte des și împărtășește cu noi experiențe și anume doamna Monique Goyen, director general al Biroului uh, European pentru Consumatori, BEUC, și o altă persoană care a mai fost, uh, a mai participat la discuțiile noastre pe directiva pentru servicii, domnul Bob Schmitz, uh, Council of Affairs, uh, Uniunea uh, Consumatorilor din Luxemburg. Deci, în această ordine, de la stânga la dreapta, vom începe cu domnul Almaras. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnilor și domnilor. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Comisiei și în special domnului Harbour și domnului Jvab pentru organizarea acestei audieri eu sunt în favoarea acestui dialog continuu cu actorii implicați pe această propunere extrem de importantă. Vreau să vă reamintesc că de la prezentarea acestei propuneri în octombrie 2008 uh, au avut loc uh, foarte multe dezbatere atât în Parlament uh, cât și în Consiliu, dar și printre actorii implicați în încercarea de a înțelege impactul practic al acestei propuneri și în această dezbatere știți probabil că principalele organizații care reprezintă organizatorii, uh, uh, consumatorii și întreprinderile, incluzând aici și Business Europe, uh, au participat la un dialog structural menit să și clarifice mai bine pozițiile. Din acest dialog este clar că și companiile și consumatorii au același interes de a avea o legislație de înaltă calitate și cât mai clară, care să echilibreze interesele tuturor. Acest lucru uh, este acceptat în mod clar de toată lumea. Și, de asemenea, acest dialog a arătat complexitatea propunerii și cât de important este să înțelegem implicațiile nu doar la nivel național, cât și în diferitele sectoare de activitate și asupra diverselor produse care sunt acoperite de ea. Poziția Business Europe rămâne una de susținere puternică. Noi susținem crearea unui cadru legislativ armonizat care să stabilească un set de reguli clare care să guverneze uh, comerțul transfrontalier uh, dinspre întreprinderi către consumatori. Și pentru noi este clar că cel mai bun instrument este să avem o directivă care armonizează complet uh, cu o arie de aplicare corectă și care ia în considerare aspectele transfrontaliere și toate celelalte aspecte care creează probleme pe piața unică. Beneficiile acestei propuneri au fost deja prezentate de antevorbitorii mei, dar aș vrea să subliniez uh, că de asemenea noi vedem beneficii bune și beneficii importante și pentru consumatori. Nu e vorba doar de câștiguri comerciale. Noi credem că uh, și consumatorii vor avea mai multă încredere în uh, comerțul transfrontalier pentru că ei vor avea mai multe drepturi peste tot în Europa și se vor bucura de un nivel uh, mai uh, echilibrat de protecție indiferent de unde cumpără. De asemenea, aplicarea uh, acestor prevederi va fi mai ușoară și se vor putea face comparații între o țară și alta. Și, de asemenea, pe o scară mai largă, piața unică, piața comună și uh, consumatorii vor beneficia de pe urma acestei armonizări pentru că va exista mai multă concurență și din această concurență rezultate, beneficii, prețuri mai bune, mai multe opțiuni de alegere și așa mai departe. Deci credem că această directivă este o bună ocazie pentru a îmbunătăți piața unică și pentru a îmbunătăți uh, agenda uh, de reglementare. Dar sigur, nu considerăm că este perfectă și credem că sunt zone în care e nevoie de îmbunătățiri. Mai întâi trebuie înțeles foarte bine, mai bine, care este propunerea, care este natura propunerii. Comisia uh, face eforturi în acest sens și, de asemenea, în măsura în care este posibil, eh, sperăm că și Consiliul va face același lucru. Zonele unde e nevoie de cea mai multă clarificare sunt următoarele. Eh, area de aplicare, definițiile, lucru menționat și de domnul profesor, de asemenea interacțiunea cu legislația națională eh, și în, special impactul asupra legii generale privind contractele. Există anumite amendamente care trebuie făcute la această propunere, amendamente care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să asigure că acest concept de consumator nu uh, conține doar drepturi, ci și obligații. Noi considerăm consumatorul o parte activă pe piață care are și anumite obligații. Și în acest caz uh, trebuie să existe anumite uh, uh, elemente asigurătoare pentru ca uh, și consumatorul să acționeze în așa fel încât să nu afecteze niciun fel bunurile sau serviciile pe care le primește. Credem de asemenea că echilibrul între protecția consumatorului și interesele uh, întreprinzătorilor, comercianților, nu este perfect în directivă și cred că nu ar trebui să ne bazăm pe cele mai înalte sau cele mai joase standarde existente în sistemele naționale în ce privește protecția consumatorilor. Și din acest punct de vedere credem de asemenea că există anumite părți ale propunerii unde uh, echilibrul este în defavoarea comercianților. De exemplu, în cazul retragerii bunului, uh, comerciantul n-ar trebui să fie obligat să ramburseze plăți primite uh, pentru a acoperi costul uh, uh livrărilor Credem că comerciantul ar trebui să ramburseze doar costurile asociate cu livrările normale, cu livrările standard. De asemenea, în uh, ce privește consecințele unor livrări întârziate, acestea ni se par prea dure față de comerciant, pentru că totuși consumatorul poate cere rambursarea orice, oricărei plăți făcute în șapte zile, chiar dacă e vorba de o întârziare minoră. Aici credem că e nevoie de flexibilitate să se permită părților să fie de acord asupra unei extinderi a acestui termen de livrare și să ia în considerare și cazurile de forță majoră. Acesta a fost doar un exemplu pentru a ilustra faptul că nivelul de protecție și interesele comercianților pot fi uh, echilibrate mai bine în propunere. De asemenea, credem că această propunere ar trebui să dea libertate contractuală totală a părților și sunt uh, zone care, în uh, opinia noastră, ar putea fi mai bine abordate, cum ar fi uh, situațiile în care nu se oferă suficientă informație, dreptul la despăgubiri sau conținutul garanțiilor comerciale. Dați-mi voie să mă refer acum la documentul comisiei care ne-a fost oferit ieri. Deci, țineți cont că e vorba de niște opinii cât se poate de preliminare. Credem că acest lucru e un pas înainte și oferă o clarificare mai bună privind uh, area de aplicare și impactul acestei directive și eforturile Comisiei de a oferi aceste informații suplimentare sunt de salutat, dar uh, mai există zone care au nevoie de informații suplimentare și de dezvoltări și sperăm că în uh, timp util vom primi aceste clarificări. Interacțiunea, legătura dintre această directivă și legislația existentă, directiva privind comerțul electronic, directiva serviciilor, legislația sectorială, de exemplu în domeniul serviciilor financiare, toate aceste legături așadar trebuie clarificate mai bine în nota comisiei. Deși deja s-a explicat uh, mai bine, dar mai trebuie clarificări. În ce privește impactul asupra uh, Uh, despăgubirilor contractuale generale a fost menționat uh, mai devreme, s-a dat exemplul Marii Britanii sau al uh, Franței cu defectele ascunse. Trebuie să știm cum dorește Comisia să traducă în termeni juridici și care va fi efectul asupra despăgubirilor naționale. Și vrem să vedem cum, care, cum condițiile naționale vor fi înglobate, articulate în această directivă. De asemenea, problema contractelor cu scop mix mixt, deci e vorba, unde este vorba și de un serviciu și de un bun, de exemplu, această problemă trebuie clarificată mai bine în propunere. Area de aplicare este foarte importantă. Întreaga problemă a serviciilor credem că este oarecum neclară. Nu e foarte clar în ce măsură sunt acoperite serviciile și care sunt și care nu sunt și de asemenea, conform documentului Comisiei, încă este o oarecare incertitudine asupra modului în care uh, tribunalele vor determina că este vorba de un interes uh, mai degrabă de natură privată în contract și cum vor lua o decizie pe acest, uh, în acest sens. Și Comisia a acceptat că e nevoie de clarificări suplimentare, de modificări care să ducă la o mai bună claritate și uh, am dorit să vedem Comisia că definește mai bine locurile în care e nevoie de aceste modificări, fie în textul juridic, fie în considerente sau într-un document separat. Și uh, luând în considerare că este vorba de un tabel incomplet, așa cum a spus și reprezentantul Comisiei, uh, și nu este unul final, considerăm că e nevoie de îmbunătățiri suplimentare care să ducă la o întărire a nivelului de protecție. Pe de altă parte, nu trebuie nici exagerat uh, uh, partea de protecție a consumatorului, uh, ci îmbunătățită. Așadar, încurajăm Comisia să continue să facă aceste clarificări și să ofere orice documente suplimentare ar avea disponibile tuturor părților implicate. De asemenea, cerem Comisiei să ia în considerare efectele propunerii asupra diferitelor sectoare și asupra diferitelor tipuri de bunuri uh, la care se va aplica, pentru că uh, există și um, bunuri care au anumite specificații, valori foarte mari și care sunt foarte greu de revândut. Deci trebuie luat în considerare și acest lucru. Și în fine aș vrea să-mi exprim preocuparea față de discuțiile curente din uh, grupul de lucru al Consiliului. Considerăm că propunerea a fost examinată strict din punct de vedere național, și discuțiile par să se concentreze asupra unor schimbări substanțiale ale propunerii care să se potrivească cu legislațiile naționale. Și această naționalizare a propunerii ar submina uh, inutil armonizarea și ar crea bariere uh, comerciale. În încheiere, vreau să spun că Business Europe, membrii noștri, nu, avem ati- nu au atitudine dogmatică suntem gata să discutăm uh, schimbările în zonele uh, despre care am vorbit atunci când acestea devin uh, evidente, dar nu am vrea să vedem o compromitere a principiului armonizării complete în viitor. Și uh, îndemn membrii Parlamentului și acestui comitet să gândească dintr-o perspectivă europeană și să se asigure că discuțiile acestei propuneri apără interesele europene și interesele pieței unice. O abordare pur națională a acestei directive ar duce inevitabil la un eșec uh, și ar fi în detrimentul atât al consumatorilor cât și al uh, comercianților. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că ați respectat uh, timpul. Acum uh, Cred că... Domnule Chalanson, aveți de gând să ne arătați niște uh, slide-uri. Le, le veți vedea pe ecrane. Sper că ați făcut uh, niște slide-uri cu litere mari, pentru că nu avem ecrane prea mari. Oricum, vi s-au distribuit copii ale acestei prezentări. Deci ar trebui să aveți acest uh, document, aceste copii ale slide-urilor. Așadar, putem să începem și vă dau cuvântul. Da, sunt și pe ecranul de deasupra noastră, deci, deci veți avea și imaginea noastră și slide-urile. Mulțumesc. Ca și domnul Schwab, sunt pentru prima dată la prezidiu și o să trișez puțin cu această prezentare PowerPoint. O să încep prin a vă spune câteva despre firma pe care o reprezint, Forwerk, un grup industrial german, uh, fondat acum 160 de ani în Germania la Wuppertal. E o întreprindere de dimensiuni medii, cu filiale în 11 state membre ale Uniunii. Ne distribuim produsele în 23 de state membre ale Uniunii. Caracteristica noastră este că distribuim produsele direct uh, consumatorilor prin canale alternative. Deci noi vindem în afara unităților comerciale și de asemenea vindem din ce în ce mai mult prin cadrul, în cadrul comerțului electronic. Deci, această directivă are un impact major asupra activităților Forwerk. Și o să vă dau în cadrul acestei prezentări niște exemple concrete despre ce înseamnă administrarea mi armonizarea minimă pentru o societate cum este a noastră. După aceea o să vă prezint impactul concret al acestei propuneri de armonizare asupra protecției consumatorilor. Unii spun că practic, uh, se aplică o politică prin care cu toții sunt aduși la același nivel, undeva foarte jos. Alții spun, Comisia, de exemplu, nu această politică va găsi punctul de mijloc, punctul de echilibru, iar asociațiile de profesioniști spun că, de fapt, această politică țintește foarte sus și că se încearcă um, maximizarea acestei protecții. Eu o să încerc să fac o comparație uh, punctuală între această directivă și legislația națională din cele 27 de state membre. Acum, armonizarea minimă în practică. Exemplul meu este din Benelux, Franța și Germania. E o zonă geografică în care potențialul transfrontalier uh, este foarte bun pentru o întreprindere ca a noastră. Distanțele sunt foarte mici, de obicei, de ambele părți ale frontierei se vorbește aceeași limbă și cultura este de asemenea asemănătoare în aceste țări cu frontiere comune. Noi activăm în Franța și în Germania. Și fac o comparație în ceea ce privește regulile de retragere în cazul vânzărilor în afara unităților comerciale. În acest caz, în Olanda, această perioadă de retragere începe să curgă de la data uh, la care este înregistrat contractul la Camera de Comerț și termenul este de 8 zile calendaristice. În Germania, termenul începe să curgă din alt moment, respectiv din momentul în care uh, consumatorul este informat privind um, acest drept al lui Uh, termenul se măsoară în săptămâni, respectiv sunt două săptămâni. Apoi, dacă aceste informații se dau după încheierea contractului, atunci uh, termenul este de o lună. În Franța, termenul începe să curgă de la uh, în data la care există un angajament și durata este de șapte zile calendaristice. În Luxemburg, termenul începe să curgă de la livrarea produsului la consumator. Se măsoară acest termen în zile, respectiv este de 15 zile. Și în Belgia acest termen curge de la semnarea contractului, ceea ce este diferit de ceea ce se întâmplă în Franța și termenul se măsoară în zile lucrătoare, șapte zile lucrătoare. Și atunci vin eu și vă întreb, vi se pare normal să existe reguli divergente într-o regiune în care există un potențial transfrontalier atât de mare? Vă dau acum un alt exemplu, cel privind retragerea în cazul vizitelor solicitate la uh, domiciliul consumatorului. În Uniunea Europeană există patru categorii. Odată, cei care uh, Uh, văd uh, cazurile în care vizita este solicitată și produsul este dorit, apoi există cazurile în care e vorba doar de produsele pentru care consumatorul a solicitat o vizită. În Regatul Unit e vorba de astfel de vizite solicitate doar în cazul contractelor de ipotecă și de credit. De asemenea, deci, în aceste trei cazuri există dreptul de retragere. În al patrulea caz există dreptul de retragere indiferent dacă vizita a fost sau nu solicitată. Dreptul de retragere în cazul sumelor mai mici de 60 de euro este un alt exemplu. Există state membre care au uh, introdus un prag sub care consumatorul nu mai are la dispoziție acest termen de retragere. După aceea sunt alte state care au introdus un astfel de prag, dar um, trebuie să se îndeplinească și anumite condiții. În Germania, de exemplu, livrarea trebuie să se facă imediat. Apoi există și un alt grup de state în care există acest drept de retragere, indiferent de uh, valoarea comenzii. Uh, după cum puteți vedea, nici uh, valorile nu sunt aceleași în toate statele membre. Haideți să luăm exemplul nostru lui Forwerk, care vinde un parfum de 30 de euro în 27 de state membre. Ei bine, noi trebuie să avem un termen de retragere în 27 uh, de state membre, dar de fapt în 10 din acestea nu trebuie să facem asta. Și atunci vă întreb, e normal așa ceva? E necesar? Haideți acum să intrăm în subiectul propriu-zis. Efectul la nivel național în ceea ce privește protecția consumatorilor. Am ales aici un cod de culori pe care l-am aplicat la harta Europei. În verde sunt țările în care crește protecția consumatorilor, în galben țările în care propunerea de directivă nu schimbă nimic și cu roșu țările în care protecția consumatorilor va scădea din cauza propunerii de directivă. Și vă dau și un exemplu practic. E vorba de un contract încheiat pe 3 octombrie 2009, deci sâmbăta viitoare. Înainte de încheierea contractului au fost furnizate toate informațiile oficiale și livrarea produsului are loc pe 6 octombrie în ziua următoare de marți. În situația din propunere. Sfârșitul perioadei de retragere este pe 19 octombrie 2009 la miezul nopții. Și acum, dacă comparăm propunerea de directivă cu legislațiile naționale existente, constatăm că sunt doar patru țări în care termenul efectiv de retragere o să se reducă. Și o să se reducă cu o zi. În patru țări termenul rămâne identic și în toate celelalte țări, în restul de 19 țări, acest drept uh, de retragere, um, vedeți uh, ce se întâmplă cu el. Deci, vedeți că nu e de fapt vorba de un nivel minim, ci de un nivel maxim foarte ridicat. În ceea ce privește acele vizite solicitate, în propunerea de directivă um, se aplică acest drept de retragere în toate uh, cazurile. Vedeți că în niciun caz protecția consumatorului nu o să scadă. În 5 țări ea va rămâne identică, acolo unde nu există scutire pentru vizitele solicitate, iar în restul țărilor protecția consumatorului va crește. Deci, din nou, avem această politică la nivel de nori. Și în ceea ce privește pragul acela de 60 de uh, euro, Directiva propune să se aplice acest drept de retragere în toate cazurile, indiferent de valoarea comenzii. Și asta înseamnă că protecția consumatorului va fi îmbunătățită în mai multe țări. În nicio țară, protecția consumatorilor nu este redusă, după cum puteți vedea. Să trecem acum la problema garanțiilor, o problemă uh, delicată. Mai am timp? Și aici reiau ceea ce spuneau antevorbitorii. E vorba de durata perioadei de garanție pentru anumite defecte. În propunerea de directivă aceasta este de 2 ani. Haideți să vedem ce s-ar întâmpla la nivel național. Vedeți că aici avem cu totul și cu totul alte culori. În marea majoritate a statelor situația rămâne aceeași, în galben, și în patru state, nivelul de protecție al consumatorilor va scădea. Deci sub patru ani în Irlanda și majoritatea Regatului Unit, ă, sub trei ani în Scoția și sub două luni în Italia. Sunt și două țări în care situația nu e prea clară, în Finlanda și în Olanda. Asta pentru că, în aceste cazuri, durata termenului de garanție depinde de durata de viață a produsului. Dar în cazul produselor electromenajere, Uh, putem pleca de la premisa că o garanție de 2 ani reprezintă media. Vedeți deci că în majoritatea țărilor situația rămâne aceeași. În ceea ce privește inversarea sarcinii probei în primele șase luni, e bine, după cum știți, în primele șase luni, um, vânzătorul este cel care trebuie să dovedească că în momentul vânzării și al transferului riscului, bunul nu prezenta defecte. Situația este aceeași în toate țările, cu excepția Portugaliei, unde sarcina probei este inversă uh, pe întreaga perioadă a duratei de garanție, adică pe parcursul a 2 ani. Apoi, o altă problemă delicată, cea a daunelor pe care le prim, uh, despăgubirilor pe care le primește Uh, consumatorului. Dacă există un defect de conformitate, se poate cere uh, rezilierea contractului. Nu se poate acest lucru pentru că mai întâi el trebuie să solicite conform directivei uh, înlocuirea sau repararea. Care este situația însă în țările membre, în Lituania, Letonia, Portugalia? Acolo nu, nu există o ierarhie prin care trebuie să se treacă. Acolo con, uh, clientul poate cere încetarea contractului. Dar în acest caz, de fapt, consumatorului îi revine sarcina probei. El trebuie să dovedească că există un defect de conformitate. Dacă acest defect este unul minor, practic consumatorul poate solicita imediat anularea contractului doar în Portugalia, Irlanda și Regatul Unit. Și acum, în încheiere, aș vrea să spun trei lucruri. Grupul Forwerk consideră că armonizarea compre- completă reprezintă cea mai bună modalitate de a merge înainte. În ceea ce privește, în orice caz, vânzările în afara unităților comerciale, practic, această protecție a consumatorilor se um, armonizează la un nivel extrem de înalt. În ceea ce privește garanțiile, pe ansamblu, această propunere menține Uh, situația existentă în majoritatea statelor membre. Mulțumesc! Well, thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult, uh, uh, domnule Chalanson, pentru o prezentare foarte clară și foarte cuprinzătoare a situației și sunt sigur că poate următoarea ediție a tabelului comisiei ar putea fi însoțită și ea de aceste elemente vizuale foarte elegante, pentru că ajută foarte mult uh, înțelegerea. Am marea plăcere să dau acum cuvântul doamnei Goians uh, pentru a-și prezenta perspectiva, perspectiva BEUC. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. BEUC este Organizația Consumatorilor Europeni. reprezentăm 43 dintre cele mai importante organizații din 31 de organiza- din țări europene. Mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat să contribuim la această audiere, pentru că noi considerăm că este un moment foarte important și suntem recunoscători că putem avea ocazia să uh, spunem opinia consumatorilor. Vreau să-i spun direct, domnului Chalanson, asociațiile consumatorilor nu au uh, încă uh, cuvântul. Deci acum, uh, dacă mă veți asculta, poate veți avea unele surprize. Nu avem decât câteva minute ca să ne exprimăm punctul de vedere, așa că nu voi intra în detalii. Aveți un uh, handout uh, pe care colegul meu, colega mea Rodriguez l-a pregătit și ar fi trebuit să fie distribuit. Dacă nu a fost, îl, voi, îl vom trimite cu siguranță membrilor comisiei și aș vrea să fac doar câteva uh, comentarii generale. Câteva pozitive, câteva negative, câteva critici după aceea și după aceea vreau să spun în ce care trebuie să evoluăm. Remarcile pozitive. Salutăm abordarea constructivă pe care au abordat-o multe părți implicate și instituții în momentul în care propunerea a fost publicată. Fostul Parlament European, vechea legislatură, a avut o contribuție excelentă în a, în a încerca să analizeze fundamentele propunerii și impactul său real asupra consumatorilor și uh, comercianților. Președinția cehă, de asemenea, a încercat să obțină clarificări asupra directivei și noi, împreună cu Business Europe și Eurocommerce și cu întreprinderile mici și mijlocii, după audierea din această primăvară, am decis să colaborăm, am identificat preocupări comune și am putut să ne împărtășim comisiei care ne-a ascultat și acum, uh, după această încălzire, ca să spunem așa, putem continua să colaborăm și e un lucru pe care, uh, care ne bucură. Și, de asemenea, salutăm abordarea comisiei a doamnei comisar Cuneva și a Digi Sanco, pentru că au uh, făcut mari eforturi pentru a pregăti aceste documente, acest tabel de a organiza întâlniri pentru a clarifica impactul directivei. Dar trebuie să spun că în ciuda tuturor acestor eforturi și aceste abordări constructive, aceste ultime evoluții din punct de vedere al consumatorului sunt departe de a fi uh, liniștitoare și este uh, sarcina mea dificilă, de altfel, să vă spun că avem anumite îngrijorări în legătură cu aceste ultime evoluții. Înainte de a vă împărtăși principalele două critici, aș vrea să Uh, exprim următorul, următoarea reflexie. Vorbim despre o lege extrem de importantă pentru consumatori uh, și este un rezultat foarte limitat uh, care rezultă dintr-un proiect foarte ambițios. Și nu e vorba aici doar de cumpărăturile transfrontaliere sau online. E vorba de orice consumator uh, în orice activitatea sa uh, cotidiană. Și dacă își cumpără un creon sau o sticlă de apă, nu doar atunci când cumpără uh, transfrontalier. Și dacă credeți că trebuie să fie un echilibru între protecția consumatorului și comerțul liber în Europa, trebuie să luați în considerare faptul că toate contractele uh, interne toate uh, tranzacțiile interne vor fi afectate de această propunere și de legislația care va rezulta din această propunere și este un lucru foarte important de știut. Un al doilea lucru foarte important este că această propunere va fi adoptată într-un anumit termen, dar după ce va fi adoptată va fi valabilă ani de zile, decenii poate. Și asta înseamnă că este foarte important ca legiuitorul să facă o, o lege corectă, bună, consumatorul european nu vrea o legislație rapidă, ci o legislație corectă, care să dureze și care să-l protejeze nu timp de câteva luni sau ani, ci uh, o perioadă mai lungă. Și pentru a uh, se ridica la înălțimea provocării, legiuitorul cred că ar trebui să aibă grijă și să uh, dedice multă energie pentru a, avea, uh, pentru a înțelege foarte bine impactul real al acestei directive asupra vieții consumatorilor și a comercianților de asemenea. E foarte important acest lucru pentru că uh, Comisia a făcut o propunere de armonizare completă, care este și mai invazivă, nu într-un mod negativ, dar care este, uh, influențează și mai mult uh, legislația națională. Deci va fi o limită privind protecția consumatorului care nu va fi depășită. Deci gândiți-vă bine înainte să limitați protecția consumatorului. Deci cele două critici. În primul rând, lipsa de claritate Uh, față de impactul uh, așteptat. Ieri după amiază, de să zicem cu vreo 25 de ore înainte de audiere, am primit uh, cea mai recentă versiune a documentului și, de asemenea, secretariatul ne-a ajutat să, în pregătirea acestei întâlniri cu versiunea din iulie. Eu sunt jurist și primul lucru pe care îl înveți la Facultatea de Drept este să nu comentez pe un document depășit. Uh, import, e dificil pentru că circulă foarte multe informații în legătură cu această propunere, multe explicații orale date de comisie. Un document neoficial. Care este valoarea juridică a unui document neoficial? Uh, auzim diverse lucruri, auzim diverse afirmații contradictorii, uh, funcție de momentul la care sunt făcute sau de cine le face și toate aceste informații periferice, care, care e valoarea lor până la urmă? Este aceasta baza pe care se va lua o decizie eh, juridică legislativă, avem nevoie de informații bune, corecte. Drepturile și obligațiile nu pot fi introduse în considerente sau în documente neoficiale. Trebuie să fie în propunerea însăși și trebuie discutate aceste lucruri în mod democratic de către Parlament pe baza unei propuneri clare, directe din partea Comisiei. Deocamdată avem foarte multe informații care zboară așa prin, eh, prin eh, mail-urile tuturor și nu știm care este o variantă reală oficială. În ce privește tabelul, am uh, auzit-o deja pe doamna atestorii spunând că este vorba de o activitate continuă. Dar deocamdată nu este cuprinzătoare, nu compară toate prevederile directivei cu toate prevederile din legislația privind consumatorii uh, existentă în statele membre și nu compară două capitole extrem de importante ale legislației din punct de vedere al protecției consumatorului, cerințele de informare și termenii contractuali incorrecți. Acestea sunt două capitole majore care au fost lăsate în afară, care nu au fost incluse în tabel și, mai important, acest tabel, în ciuda așteptărilor noastre, pentru că aveam foarte multe așteptări în ce privește valoarea adăugată a acestui tabel, dar împotriva așteptărilor noastre, acest tabel nu a fost validat de statele membre. Este o evaluare a Comisiei sigur pe baza unei activități susținute, dar este o evaluare a Comisiei dacă prevederea va avea un impact pozitiv sau negativ asupra legislației naționale existente și trebuie să nu uităm și să nu uită nici legislatorul că de fapt asta este valoarea tabelului. Că nu este un text valid, legitim, legitimat, pentru că noi credem că numai autoritățile naționale înțeleg realmente impactul fiecărei prevederi ale acestei directive asupra sistemelor naționale și, desigur, nu se referă neapărat la sistemul uh, juridic uh, civil. Așadar, uh, tabelul oferă anumite clarificări, dar creează și destule confuzii și dificultăți. Nu voi vorbi mai mult despre asta, Carlos deja s-a referit la acest subiect. Pentru a rezuma, tabelul Comisiei în formatul său actual, în forma sa actuală, creează destule confuzii și e nevoie să se lucreze mai mult asupra lui pentru a obține o imagine reală și clară asupra impactului uh, pe care îl va avea uh, pe sistemele naționale. În al doilea rând, o altă critică se referă la nivelul de armonizare, pentru că am fost citați și acum reacționăm la asta. Vreau să subliniez acest lucru pentru că am fost citați greșit de multe ori. Uh, BEUC și organizațiile membre BEUC nu au o abordare automată asupra a acestui concept uh, al armonizării. Sigur că armonizarea poate uh, elimina barierele în calea comerțului și asta poate fi benefic pentru consumatori uh, cu anumite condiții. Condițiile ne fiind cel mai înalt uh, nivel de protecție, pentru că asta nu se poate defini, țările nu vor fi de acord asupra conceptului, dar vrem un nivel acceptabil și foarte înalt de protecția consumatorului și acesta uh, este un lucru pe care îl putem accepta. Ce vedem noi acum în propunerea curentă este că se fac sugestii de armonizare completă, dar nivelul de protecție a consumatorului nu este acceptabil. Asta ar fi primul lucru. Și în al doilea rând, și mă surprinde foarte mult faptul că uh, întreprinzătorii uh, susțin armonizarea completă uh, de fapt, e vorba de o armonizare prima facie. Este înșelător pentru comercianții. Ei cred că ar fi o armonizare completă a pieței interne, dar când uh, intrați în detalii și când veți ajunge la dispute, toate vă vor, uh, se vor aglomera asupra noastră uh, codul civil, toate jurisprudența disputelor din ultimii 20 de ani, toate acestea se vor acumula și nu cred că e bine să le spuneți comercianților că va fi o eliminare completă a barierelor, pentru că este înșelătoare această afirmație. Deci, pe de o parte, consumatorii nu obțin nivelul de protecție uh, dorit, cu excepția acelor prevederi pe care le-a menționat colegul meu deja. Deci sunt unele îmbunătățiri, dar pe de altă parte, în, în alte uh, domenii se înrăutățește situația, deci consumatorii nu au protecția pe care o merită și comercianții nu au uh, condițiile egale pe care ar dori să le aibă și pe care au dreptul să le aibă. Și noi numim asta o situație lose-lose, o situație în care pierde toată lumea, și consumatorul și comerciantul. Deci care ar fi calea de urmat? Cred că, în primul rând, ar trebui să se uh, facă mai multe eforturi în încercarea de a înțelege de ce, de ce există o problemă cu contractele transfrontaliere. Întrebați consumatorii, mergeți pe orice stradă și întrebați de ce nu cumpără din altă țară. Nu pentru că este o fragmentare juridică în primul rând, au o problemă lingvistică și, așa cum a arătat un studiu recent al Comisiei, este o problemă de livrare a produselor. Produsele nu sunt livrate. Asta este o problemă majoră pentru consumatori, nu fragmentarea legislativă. Și, de asemenea, credem că trebuie să uh, se concentreze mai mult uh, uh atenția pe impactul real economic al armonizării atât asupra consumatorilor cât și a comercianților și să se continue activitatea de evaluare de impact a reglementării, nu doar asupra legislației privind consumatorii, cât și uh, asupra legislației uh, generale de consum. Uh, în al doilea rând, nu sunt atât de optimist încât să cred că directiva privind comerțul electronic va rezolva toate problemele juridice în domeniu. Credem că această reglementare trebuie să funcționeze timp de decenii și trebuie să fie uh, suficient de bună încât să uh, nu existe probleme în viitor. De exemplu, în cerințele legate de informare, ar putea să există o prevedere în care să se spună că uh, comerciantul trebuie să informeze consumatorul în legătură cu eventuale probleme de interoperabilitate în cazul unei, uh, unui echipament digital sau în ce privește uh, termenii contractuali corecți, ar trebui să fie mai multe informații în legătură cu acordurile de licență în cazul uh, unor produse de soft. Deci astea sunt lucruri care se pot face ușor. În ce privește întrebarea ce nivel sau ce tip de armonizare uh, dorim să susținem, noi împărtășim, și asta e ultima mea propoziție, mai mult sau mai puțin, uh, noi împărtășim abordarea Parlamentului European, care este una mixtă. Putem merge spre armonizare completă în acele domenii unde există probleme tehnice, cum ar fi perioada uh, de valabilitate a dreptului de retragere, uh, dreptul de exersare a acestui drept, exercitarea acestui drept. Nu e nicio problemă aici atâta vreme cât nivelul de protecție a consumatorului este acceptabil. Însă pentru alte prevederi, unde există specificități naționale, unde există evoluții de piață foarte rapide, acolo am vrea să vedem armonizare. Aici credem că am avea o abordare în care să câștige toată lumea eh, și în care să existe poate nu o eliminare totală a barierelor comerciale, dar măcar o reducere a lor transparentă și atunci și consumatorii ar avea un nivel mai acceptabil de protecție. Deci trebuie în continuare multe, să făcute multe lucruri pentru a îmbunătăți această propunere și uneori trebuie să admit că noi la BEUC ne întrebăm dacă n-ar fi mai bine să începem de la capăt mai degrabă decât să încercăm să acoperim crăpăturile existente. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Monic, pentru o prezentare foarte clară. Vreau să spun de asemenea că după audierea noastră și, apropo, mulțumesc pentru uh, felicitările adresate doamnei Arlene McCarthy, fostul președinte al Comisiei. Și cu siguranță știu de la audierea trecută Business Europe și BIUC uh, au lucrat împreună, au colaborat pe o serie întreagă de aspecte și vedem rezultatele. Așadar, în fine, la această rundă, 10 minute domnului Bob Schmitz uh, din Luxemburg. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames... Domnule președinte, domnule raportor, domnilor și domnilor, organizația mea, Uniunea Luxemburgheză a Consumatorilor, este membru BEUC și atunci se pune întrebarea de ce am cerut și noi să intervenim. Avem niște motive excelente. În primul rând, noi suntem pe locul întâi la achizițiile transfrontaliere. 11% din cheltuierile de consum uh, sunt efectuate în străinătate la noi. Noi cunoaștem foarte bine ce înseamnă piața unică, în special în regiunea Benelux, Franța, Germania. Această problemă a fragmentării o cunoaștem și ne punem întrebarea uh, de ce noi cumpărăm fără probleme uh, la nivel transfrontalier. E bine, pentru că în această zonă Uh, avem această cultură și avem și limbi comune și avem o mentalitate care poate nu se regăsește în alte țări. Asta în primul rând. O să încerc să uh, intervin foarte succint pentru că v-am transmis două documente, unul în engleză, unde pe scurt am menționat câteva aspecte. Sper oricum că comisia dumneavoastră să studieze acest document pentru că el conține punctul nostru de vedere existent privind această propunere de directivă. După aceea am transmis și o speaking note unde mă refer la cele trei probleme prezentate de doamna Testori. Acum foarte rapid o să mă refer la câteva lucruri foarte importante din nota în limba engleză. Nimeni nu a spus acest lucru clar, dar propunerea Comisiei are peste un an și Parlamentul uh, face un început timid. Comitetul Regiunilor și CESE au emis niște avize aproape în unanimitate, un singur vot împotrivă. Deci, vedeți că au avut aproape unanimitate. Oricum, uh, dacă se va face o armonizare, marja de manevră a autorităților naționale va fi foarte mică. Noi, consumatorii, trebuie avem în vedere uh, că în ceea ce privește um, ceea ce s-a concluzionat la nivel național, de exemplu în Anglia, în uh, Germania, în Grecia și în Franța, la nivel de parlamente. Deci, practic, s-a ajuns la concluzia că uh, trebuie să existe o abordare mixtă. Practic. Și Consiliul, în această etapă, a ajuns la aceeași concluzie. În ceea ce privește definițiile, oricum uh, în ceea ce privește informarea, încă nu s-a ajuns la o concluzie. Oricum, în ceea ce privește termenele de retragere, cred că și aici o să se ajungă la o concluzie. Nu știu dacă o să se facă o armonizare totală. Cred că, de fapt, s-a ajuns la concluzia că în aceste trei domenii, dacă există puțină bunăvoință, se pot obține niște rezultate. Aș vrea să salut și eu progresele înregistrate de președințiile cehă și suedeză în acest domeniu. Ei s-au ocupat de clauzele abuzive și de uh, daune în caz de neconformitate. Și acum revin la nota comisiei. Practic, ei recunosc ceea ce știe toată lumea și s-a spus deja. Uh, ei recunosc că va fi foarte dificil să se clarifice situația juridică suficient în ceea ce privește ceea ce se armonizează total și ceea ce se bazează pe alte temeiuri juridice, cum ar fi drept comun, cod civil și așa mai departe. De asemenea, nu cred că interpretarea de către Curtea Europeană de Justiție va fi facilitată pentru că uh, și curtea va fi cumva restricționată. În prezent, ei interpretează la modul foarte înțelept, pe baza tratatelor, legislația. Deci, vedeți că și în acest domeniu, în ceea ce privește rolul Curții de Justiție, vor fi niște consecințe. Ce înseamnă acest lucru? Că ar trebui să ne oprim? Mm, nu aș merge atât de departe uh, cum a făcut-o Monique, deși e o opțiune. Personal, uh, ca și domnul profesor, eu cred că putem să salvăm acest proiect. Dar pentru a face câțiva pași înainte, cred că ar trebui să încercăm să îmbunătățim armonizarea minimă. Cred că ar merita, în ceea ce privește clauzele abuzive, garanțiile legale și așa mai departe, să ne întrebăm dacă merită să uh, îmbunătățim situația, cel puțin privind un nivel minim. Cred că dacă am face acest lucru, toată lumea ar avea de câștigat. De ce? Haideți să luăm exemplul garanțiilor și al despăgubirilor. Și doamna Testori a confirmat ceea ce doamna Cuneva a spus tot aici, um, la audierea anterioară. Deci, dacă se adaugă acest drept de respingere, putem să vedem până unde putem merge. Dacă până la urmă statele membre spun că nu este suficient pentru o armonizare totală, atunci, oricum, toată lumea a obținut ceva, deoarece, în cazul litigiilor, nivelul de protecție al consumatorului este mai mare Experiența noastră arată foarte clar și aș putea chiar și să închei aici, pentru că restul uh, lucrurilor pe care vreau să le punctez se uh, regăsesc în documentele pe care vi le-am transmis. Deci cred că nu trebuie să exagerăm problema fragmentării. Aplicarea unor reguli naționale diferite care există pe hârtie și care uneori sunt foarte diferite dacă insiști pe detalii. Deci bine, de fapt problema este atunci când uh, furnizorul și clientul sunt obtuși și refuză să găsească o soluție amiabilă. Atunci când recurg la instanță, uh, practic juriștii, printre care mă număr și eu, încep să se amuze și să vadă despre ce e totuși vorba. Acesta este momentul în care fragmentarea ne creează probleme. Dar dacă nu, la nivel de așa zise costuri pentru întreprinderi, nu cred că trebuie să exagerăm. În Luxemburg, în fiecare zi, întreprinderile și prestatorii de servicii vin în Luxemburg din alte țări și trebuie să respecte dreptul luxemburghez. Dar ei folosesc cu bună credință condițiile din țările lor, de exemplu Franța, Belgia, Germania. Sigur că uneori acestea diferă în anumite uh, detalii de cele din Luxemburg, dar în mare, în practică, nu există probleme. Și dacă, de fapt, dacă totuși există până la urmă acest risc de fragmentare, întreprinderile sunt uh, cele care uh, au de suportat consecințe. Dacă o întreprindere din Belgia ajunge în tribunal în Luxemburg pentru că nu a respectat termenul de retragere, atunci ei vor avea probleme. Deci, oricum vedeți, există posibilități de a face niște pași înainte. Știți că, așa cum spune domnul Schwab, e nevoie de timp Cred că nu trebuie să eliminăm acest proiect, ci să îl consolidăm. Mulțumesc! Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Experiența dumneavoastră practică în comerțul transfrontalier este de mare valoare și vom continua să vă invităm uh, pentru a ne prezenta perspectivele dumneavoastră. Vă mulțumesc că, uh, că ne-ați uh, prezentat și în engleză și în franceză notele dumneavoastră. Uh, dacă ne întoarcem la metafora acvatică cu insula și oceanele și acum despre uh, copii, cred că putem uh, uh, lega uh, două proverbe. Putem spune de fapt că păstrăm bebelușul pe insulă și aruncăm apa din vană, fără a arunca și bebelușul odată cu ea. Invit acum colegii să adreseze grupului de experți uh, niște întrebări și apoi uh, voi invita uh, consilierul din partea Consiliul pentru a interveni și apoi, de asemenea, vom da și Comisiei posibilitatea să revină cu răspunsuri, dar există niște întrebări specifice oare pentru experții noștri. Cred că ar fi bine pentru începutul discuției. Cred că raportorul nostru Uh, ar dori să adreseze o întrebare sau două. dom și apoi doamna... Întâi domnul Schwab și apoi doamna Gebhardt. Și domnul Rochefort. Mulțumesc, domnule președinte. Toate contribuțiile au fost foarte utile pentru discuția pe care o vom avea. Vă doresc să vă mulțumesc și cred că într-o oarecare măsuță, măsură au devenit clare și divergențele de opinie și cred că, așa cum a spus și domnul Schmitz, uh, cred că suntem cu toții de acord că merită să mai continuăm munca pe această propunere, dar în același timp cred că, așa cum a spus doamna Goaie, uh, ceea ce rămâne la sfârșit este ca propunerea să conțină toate elementele, pentru că uh, nu ne ajută la nimic dacă intrăm în hățișul ideilor legislative și creăm mai multe probleme decât soluționăm și oricum cred că la uh, toate problemele de schiție mai trebuie să facem studii și va fi util să le discutăm astfel încât să le putem interpreta împreună. Dar întrebarea mea, doamnă Goaia, este dacă considerați că asociațiile de consumatori sunt dispuse uh, ca obiectivul să susțină acest uh, obiectiv și să participe constructiv la atingerea lui de a avea un același nivel de protecție peste tot. Pentru că uh, unii spun că ar fi atât de negativ afectat nivelul de protecție a consumatorului că nu s-ar mai putea face nimic. Mulțumesc foarte mult, doamna Gepard. Și apoi domnul Roșfal. Mai dorește cineva să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Am foarte multe întrebări. Trebuie să le sortez, să aleg câteva, pentru că altfel aș vorbi prea mult. Cred că e clar că putem, din toate intervențiile, concluziona că este cazul să continuăm munca pe acest text, chiar dacă evaluările sunt diferite. Și de asemenea, ceea ce este unitar, uh, nu chiar toată lumea a spus, dar este destul de unitar faptul că mergem, uh, trebuie să mergem în direcția unei abordări mixte, să avem armonizare acolo unde are sens și acolo unde sunt uh, probleme, să facem doar o armonizare minimă. Cam asta am înțeles eu și cred că s-a confirmat această abordare. Am o întrebare concretă domnului Charanson de la Forwerk sau chiar două întrebări. Uh, ne-ați dat niște exemple extraordinar de frumoase, dar dacă mă uit la acestea, acestea sunt foarte bine alese unde uh, au fost prezentate în special elementele pozitive. Și aș dori să știu la pagina 8 uh, unde e vorba de perioadele de retragere. Vorbeați de contractul închis, încheiat pe 9 uh, octombrie și apoi uh, retragere de dinainte. Uh, de încheiarea termenului. Dacă am lăsat acest punct, cum ar arăta de fapt această întrebare și uh, uh, cum ar arăta această hartă? Cred că este foarte periculos atât pentru cei care sunt pentru cât și uh, care, pentru cei care sunt contra să lucrăm cu astfel de exemple unice pentru că de fapt nu reflectă realitatea acestui act normativ. Și de aceea cred că ar trebui să procedăm cu foarte mare atenție. Aceasta era o observație. Întrebarea de fapt acum vine. Când am văzut că sunteți expert care reprezentați o întreprindere aici, am căutat uh, pe Google forvercul. Și e foarte interesant, produsele sunt foarte interesante. Apoi, când am uh, încercat www.forkwerk.de și am încercat cu punct .fr și punct .be și am uh, văzut trei site-uri foarte diferite unde sunt oferite și produse foarte diferite de firma dumneavoastră și trebuie să vă spun că nicăieri nu am găsit o listă de prețuri. Uh, fie era foarte bine ascunsă, fie nici nu exista acolo. Și întrebarea pe care o lansez în acest context. Acestea sunt trei site-uri foarte diferite pe care le aveți dumneavoastră, care oferă parțial și produse diferite, acest lucru nu cred că depinde de legislația existentă, ci mai degrabă de nevoile producător, eh, consumatorului. Ce pot vinde unde? Și aș dori să vă rog să mă lămuriți dacă și dacă am face o armonizare integrală a acestor puncte despre care vorbeați, dacă într-adevăr uh, am avea același site peste tot și dacă nu ați oferi produse diferite, uh, totuși în funcție de nevoile diferite ale consumatorului în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult pentru această întrebare și pentru uh, pregătirea dumneavoastră foarte temeinică. Domnul Rochefort și apoi uh, niște răspunsuri. Domnul Rochefort. Domnule președinte, vreau să întreb reprezentantul Business Europe dacă ceea ce a spus reprezintă într-adevăr micile întreprinderi. Nu cumva e vorba de îngrijorările întreprinderilor de dimensiuni mai mari, de fapt. Deci, în, pentru întreprinderile mici, e vorba de multe ori de niște piețe foarte mici. E posibil ca ele să fie afectate de înlocuirea dreptului național cu armonizarea prevăzută în directivă. Am o întrebare și pentru doamna Goians. Cred că în ceea ce privește protecția consumatorului, nu ne amintim suficient de des că, indiferent de țara despre care vorbim, consumatorii nu își cunosc drepturile. Ei nu uh, se interesează în acest sens decât atunci când au o problemă. Această directivă prezintă avantajul că atunci când există armonizare într-un domeniu, se poate comunica pe scară foarte largă în întreaga Uniune, se pot comunica informații consumatorilor privind drepturile lor. Cred că acest aspect este fundamental nu contravine dezvoltării pieței interne, ci se insistă asupra faptului că cel mai bun consumator este un consumator care își cunoaște drepturile. De asemenea, sunt de acord cu domnul Schwab și cu doamna Gebhardt, care s-au referit la faptul că trebuie să mai facem multe, mai avem de lucru și mă întreb dacă într-o zi o să avem niște studii de impact satisfăcătoare în acest domeniu. Asta pentru că e foarte dificil să acoperi toate fenomenele, inclusiv cele psihologice legate de consum. Cred totuși că e posibil ca, dincolo de ceea ce numim armonizare mixtă, uh, e posibil să ajungem la un compromis. Nu știu dacă comisia este de acord cu această idee și aș vrea să văd care este poziția lor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Roșfor. Doamna Ruda, doream uh, să intervin încă înaintea doamnei Gebhardt și a domnului Schwab și doamna Gebhardt uh, a întrebat aproape ce doream eu să întreb, deci trebuie să fim foarte concisă. Într-adevăr, trebuie să avem o abordare mixtă. Sunt anumite aspecte care trebuie uh, armonizate integral pentru a avea o claritate mai mare, dar sunt de acord că propunerea comisiei uh, ne face ca lucrurile să fie și mai neclare decât sunt acum și ceea ce spunea și doamna Gebhardt, uh, firmele mari care își permit să, analizea, să analizeze exact condițiile din cele 27 de state membre și pentru care taxele sunt uh, bani mărunți, uh, fac niște analize de comportament al consumatorilor și acționează absolut distinct Uh, au uh, reclame diferite pentru că am învățat deja lecția. Nu pot compara și băga în aceeași oală toate statele membre pentru că consumatorii au alt comportament, au alte nevoi au altă bază culturală și acest lucru, de fapt, joacă un rol mult mai mare decât drepturile consumatorilor. Însă cred că uh, cu abordare mixtă vom putea progresa și uh, sunt de acord și cu reprezentantul Forver, că am purtat deja o discuție cu dânsul și a fost de părere că în domeniul tehnic uh, ar facilita mult lucrurile, dar uh, sunt uh, de acord că cea de-a doua parte nu este prea serioasă. Mulțumesc. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină? Cred că dacă mergem din nou de la stânga la dreapta, pentru că cred că distribuția a fost egală. Am făcut și eu niște note. Aici mă voi asigura că se uh, vor da toate răspunsurile. Începem cu domnul Alvarez. Mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste întrebări. În ceea ce privește întrebarea legată de IMM-uri, cred că aceștia sunt marele beneficiar al acestei directive. Vorbeați deja de marile companii care își pot permite deja să-și adapteze practicile încă în momentul de față la diversitatea de ordini juridice existente iar un cadru legislativ armonizat ar reduce într-adevăr costurile și uh, asta ar fi un avantaj mai mare pentru IMM-uri care, nu, care și-ar putea permite atunci să își vândă produsele și dincolo de granițe. Noi încercăm să îmbunătățim, să avem această directivă, mai ales pentru îmbunătățirea situației IMM-urilor, pentru că uh, noi reprezentăm și IMM-urile și nu e doar uh, vorba de interesul uh, marilor firme. Și o mică observație în ceea ce privește armonizarea integrală și ceea ce spunea domnul Schmitz în ceea ce privește organizațiile de întreprinderi, este absolut clar că obiectivul principal și avantajul principal a acestei propuneri ar fi să creeze un cadru armonizat integral. Nu dorim un cadru minim armonizat pentru că știm uh, care ar fi rezultatul. Ar însemna, de fapt, 27 uh, de forme diferite pe care, de fapt, noi nu dorim să le vedem din nou. Și sigur că putem reduce domeniul de aplicare, putem să-l modificăm, îl putem reduce sau extinde, dar uh, extin, uh, armonizarea Uh, integrală ar fi uh, foarte bună pentru întreprinderi și pentru consumatori pentru a avea drepturi comune în întreaga Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! O să răspund mai întâi la întrebarea doamnei Gebhardt. Vă mulțumesc, în primul rând, că v-ați informat despre uh, societatea noastră. Nu știu pe ce site ați ajuns, există și site-uri pirat, poate acolo ați ajuns. Uh, să știți că noi avem un număr limitat de produse pe care le vindem în toate țările. După cum v-am spus, avem filiale în 11 state membre. Cred că acest lucru e normal, uh, fiind pe piața europeană de 160 de ani. Știți că sunt probleme la nivel uh, de stabilire în statele membre. Noi, practic, am încercat, de fapt, să ne deschidem filiale în statele membre, nu să facem vânzări transfrontaliere. Oricum, pe lângă aceste 11 filiale, vindem, de fapt, în 23 de state membre. Dumneavoastră ați consultat site-urile web uh, pentru trei uh, filiale. Site-urile sunt uh, diferite, dar produsele sunt aceleași. Ați venit cu o întrebare punctuală privind pagina 8 din uh, prezentarea mea. Sigur că poți să te joci cu cifrele, cu datele, dar până la urmă realitatea și ceea ce uh, contează um, nu este un termen individual. Deci nu durata nominală, o zi, 14 zile, nu, nu asta contează. Contează durata um, stabilită până la urmă după ce respecti toate regulile când vezi, când începe să curgă acest interval, cum se calculează el și așa mai departe. Eu v-am dat un exemplu care arată că nivelul de protecție este mai ridicat în cazul directivei. Sigur că în alte state membre uh, termenul este mai scurt, cu o zi, dar asta nu schimbă foarte mult lucrurile. În ceea ce privește întrebarea doamnei Rulă, dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră puneți sub semnul întrebării acea parte care se referă la garanții pare rău, dar nu cred că această prezentare conține lucruri incorrecte. Puteți reciti toate studiile uh, pe acest domeniu, cel al Eurocomerț, al Business Europe, deci um, Legal Compendium, ceea ce a publicat domnul Schulte-Nerke, nu veți găsi ceva cu care să mă contraziceți. Aș fi putut să folosesc și alte exemple și aș fi putut să îmi susțin teoria. Deci, practic, în ceea ce privește criteriile esențiale, dreptul de respingere, um, termenele de garanție și inversarea sarcinii probei, deci în ceea ce privește aceste criterii, um, protecția scade în unele state, dar în majoritatea statelor nivelul de protecție rămâne același. Asta voiam să spun. If I just dacă îmi permiteți să completez uh, răspunsul la această ultimă întrebare, este adevărat că atunci când te uiți doar la implementarea directivelor, dar dacă vezi impactul uh, asupra întregii legislații naționale, atunci uh, tabelul nu este corect, pentru că Uh, viața consumatorilor nu este influențată doar de implementarea directivei specifice. Acum, ca să-i răspund domnului Schwab la întrebarea referitoare la abordarea organizațiilor consumatorilor din Europa față de armonizarea minimă sau armonizarea completă. Armonizarea minimă este un principiu care a fost uh, considerat o victorie a mișcării consumatorilor și a fost stabilit în uh, tratatul de la Maastricht, a fost inclus în tratatul de la Maastricht. Deci e un lucru foarte important. Deși nu se aplică aceste directive, înțeleg că baza juridică nu este aceea. Deci în ultimii ani am uh, făcut eforturi susținute pentru a, uh, a, nu, a mai, a nu a mai avea această abordare dogmatică și pentru a fi pragmatic și pragmatic și o activitate pe care am făcut-o cu toate organizațiile noastre și de aceea concluzia la care am ajuns în legătură cu această propunere este că putem accepta o abordare mixtă, armonizare completă pe probleme tehnice, care va ajuta comercianții să aibă o viață mai ușoară, să ofere produsele și serviciile lor transfrontalier, în mod transfrontalier, dar nu este nicio posibilitate ca noi să acceptăm altceva decât armonizare minimă atunci când e vorba de garanții juridice și termeni contractuali incorrecți și real, regretăm realmente că doamna Cuneva spune că nu vrea să facă compromisuri pe armonizarea completă pentru că dă o imagine greșită în legătură cu realitatea existentă uh, comercianților. Apoi, ca să-i răspund domnului Roșfor, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Evident, atunci când lucrezi în mișcarea de protecție a consumatorilor, adoptarea unui text legislativ care dă drepturi consumatorilor nu este decât o etapă. După aceea, odată ce există dreptul material, trebuie să te asiguri că și informația ajunge la consumator, că omul știe ce drepturi are și că un instrument de armonizare va facilita campaniile de informare. Aceste campanii sunt europene, naționale, sunt uh, făcute de autoritățile publice sau de consumatori, de organizațiile consumatorilor. Și în al treilea rând mai există un capitol, nu doar uh, drepturile și informarea în legătură cu ele, dar puterea de a le aplica efectiv și aici vorbim de sistemul de gestionare a plângerilor, de uh, rezolvare a litigilor și aici ajungem evident la acțiunile colective, dar cred că asta nu este realmente tema acestei audieri, însă pentru noi este un punct de asemenea foarte important. Nu mi s-a pus în mod direct o întrebare, dar aș vrea să adaug ceva la ce a spus uh, foarte interesant domnul Roșfort. De asemenea, Monica a spus că e vorba de un progres, dar totuși trebuie spus mai întâi că uh, astăzi Comisia lansează lucruri uh, interesante, cum ar fi ghidul UE asupra comerțului electronic și se dă cumva impresia că acest soclu minim, această bază minimă este în vigoare peste tot, deci e un pericol. Uh, dacă nu poți să crești un pic uh, armonizarea, pentru că altfel există diferențe la nivel național. Dar nu vreau uh, să fiu eu cel care împiedică lucrurile, dar dacă am reușit să armonizăm mai mult normele materiale, există o piedică și o capcană pe care Monic n-a menționat-o și care rămâne, și anume faptul că uh, Uh, cazurile juridice de nerespectare a acestor dispoziții, de exemplu, obligația de informare precontractuală. Dacă nu se respectă această informație, consumatorul va avea dreptul la rezilierea contractului sau nu? Și care sunt consecințele? Uh, deci, pentru moment, uh, aceste lucruri rămân la nivelul fiecărui stat membru. Aplicarea dreptului dreptul la compensații, la primirea unor compensații de despăgubiri, dreptul de reziliere, dreptul de procedură. Uh, din experiența noastră, uh, asta este miza și aici se, se joacă lucrurile și aici uh, acest dosar nu, nu face nicio referință. Deci haideți să nu mai încercăm să vindem acest slogan armonizare totală drept panaceu nu e așa. Avem această diversitate juridică, trebuie să încercăm să trăim cu ea și să ne apropiem unii de alții, dar fără să încercăm să facem lucrurile, să facem mai mult de atât. Știți foarte bine că uh, a durat ani de zile până s-a revizuit directiva privind creditul de consum. Acum ea a fost adoptată și a fost prezentată ca un fel de directivă de armonizare maximă și completă, însă cei care citesc textul în părțile lui cele mai controversate văd că există opțiuni de reglementare care sunt lăsate la latitudinea statelor membre. Așadar, până la urmă, suntem uh, uh, tot în uh, zona acceptării armonizării uh, minimale. Deci ambalajul este de armonizare totală, dar la chestiune sensibile, de fapt, acest lucru nu se aplică. Deci nu cred că trebuie să încercăm să intrăm, să trecem cu capul prin zid. It was definitely... Președintele, a spune că, într-adevăr, directiva privind uh, creditul de consum a fost mai degrabă una de armonizare țintită, da, sigur, a durat foarte mult pentru că în prima lectură s-a uh, supus uh, atenției noastre o directivă de armonizare totală care aproape că a fost respinsă și după aceea lucrurile s-au complicat. Da, asta e deja istorie. Vreau să vă mulțumesc uh, tuturor celor patru participanți pentru prezentările foarte interesante și mai ales foarte clare. Și propunerea mea este următoarea. O să dau cuvântul acum domnului uh, Dulling link pentru a avea punctul de vedere al președinției, după aceea uh, reprezentantului Comisiei, doamnei Testori, deci va vorbi Consiliul, va vorbi Comisia și după aceea să vedem dacă mai este vreun coleg din Comisie care mai are întrebări și la final o să dau cuvântul raportorului nostru și el va încerca cu mult curaj să rezume cumva discuțiile Asta ar fi o adevărată capodoperă, pentru că am avut o discuție extrem de bogată și, cum vedeți, el e foarte preocupat să își pregătească deja acest rezumat. Așadar, domnule Döling, vă rog să ne oferiți perspectiva dumneavoastră din poziția de reprezentant al președinției suedeze, uh, pentru că am înțeles că nu sunteți președintele grupului de lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și mulțumesc pentru că ne, ne-ați invitat astăzi aici. Cred că aceasta este o reglementare extrem de importantă pentru președinția suedeză și facem tot, depinde de, tot ce depinde de noi pentru a ne asigura că se înregistrează progrese pe acest dosar. Ascultând aceste discuții, mi s-au părut foarte interesante și, și foarte fructoase. Comisia și-a prezentat propunerea în octombrie anul trecut și discuțiile în Consiliu au început Uh, în timpul președinției franceze, spre sfârșitul președinției franceze. Franța, de asemenea, a organizat o conferință a președinției uh, în care uh, directiva privind drepturile consumatorilor a fost pe prima poziție a agendei. După aceea, președinția a organizat întâlniri mai mult sau mai puțin regulate, care ne-au dat ocazia să punem întrebări comisiei, să ne ocupăm de anumite Uh, lucruri care au fost și probleme care au fost ridicate și de asemenea să eh, analizăm uh, și să discutăm problemele între noi. În, acest, în tot acest timp, cred că am putut să decelăm zonele care uh, asupra cărora planează semne de întrebare și care mai au nevoie de o armonizare a pozițiilor, apropierea pozițiilor. Apoi, în iulie, Președinția suedeză a preluat dosarul, am continuat întâlnirile noastre obișnuite uh, și am, încercat, am început să examinăm capitolul 4 care se ocupă de defecte și produse defecte și am continuat discuțiile generale privind termenii contractuali incorrecți, însă nu ne-am aplecat deocamdată asupra uh, listei de termeni contractuali incorrecți și să nu uităm că există și liste naționale deci trebuie să vedem care va fi legătura, cum se va face legătura. E un lucru care a fost menționat astăzi. În acest moment ne ocupăm de această chestiune, încercăm să vedem cum o putem face să progreseze și examinăm uh, și zona de aplicare a directivei. Impresia pe care avem noi la președinție este că avem o discuție, că avem discuții constructive și utile în Consiliu, dar este foarte important să subliniem faptul că suntem încă foarte departe de momentul la care am putea obține vreun acord uh, serios sau consens asupra oricăreia dintre aceste probleme, dar Credem totuși că toată lumea se îndreaptă în direcția cea bună, facem progrese și statele membre fac tot ce ține de ele pentru a, obține, pentru a ajunge la anumite soluții la problemele ridicate. Cred că părțile cele mai controversate și cele mai discutate între statele membre au fost legate de area de aplicare a directivei am vorbit despre, s-a vorbit despre acest lucru astăzi, s-a făcut acea metaforă cu insula și marea în încercarea definirii arei de aplicare. Și din acest punct de vedere, într-adevăr, avem nevoie de mai multă claritate în textul directivei. Și apoi, evident, există relația dintre uh, dreptul uh, de a stabili acorduri și cum uh, uh, alte, uh, alte directive, alte seturi de legislație vor fi afectate de această propunere. Vom, ne vom aplica aceste chestiuni în această toamnă și la începutul lui decembrie vom avea un Consiliu pe concurență. Ministrii pentru protecția consumatorilor vor discuta problemele cheie cu colegi din alte state membre Uh, va fi interesant să vedem cât de multe progrese vom putea face până în acel moment și sigur noi sperăm să putem să mergem cât mai departe. Credem că este o directivă, un proiect de directivă foarte important și în ce privește comentariile doamnei uh, Niamco Savumi, ministrul pentru problemele consumatorilor, care a fost aici în septembrie, la începutul lunii, uh, domnia sa a spus că uh, președinția suedeză este deschisă față de orice comunicare și orice asistență de care ați avea nevoie. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mă întrebam dacă aș putea să vă pun și o întrebare uh, care are legătură cu discuția pe care am avut-o și ați spune că în continuare Consiliul uh, urmează ideea unei uh, armonizări maxime sau există state membre care ar fi dispuse să accepte o armonizare mixtă în termenii uh, folosiți de doamna Goen sau suntem undeva la mijloc? Cam care ar fi situația? Mulțumesc. În acest moment discuțiile noastre se bazează pe substanța propunerii, dacă doriți, și dacă uh, puteți accepta această formulare. Deci uh, ne pornim de la conținutul propunerii comisiei și nu avem discuții specifice uh, legate de armonizare. Pur și simplu trecem prin toate capitolele încercând să vedem cum putem găsi soluții la diferitele stadii. Deci ne uităm la o propunere care, al cărei scop final este armonizarea completă, dar încă nu am examinat articolul 4 care se referă la nivelul de armonizare, ci am examinat substanța directivei ca atare. Președintele, mulțumesc. Cred că a fost un răspuns uh, foarte relevant. Vreau să-i mulțumesc doamnei Sartori pentru că a stat uh, alături de noi toată după amiaza și a ascultat cu atenție și a luat și note, după cum am văzut. Așadar, doamne Sartori, vreau să vă dau ocazia să răspundeți la câteva uh, chestiuni deci, vă rog, opinia noastră și dacă mai vreți să vă referiți și la alte lucruri, vă rog să o faceți. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi dați această onoare de a răspunde în câteva minute. Voi încerca să fiu subcintă. Noi suntem serviciul responsabil uh, cu problemele consumatorilor. Deci noi vrem să îmbunătățim drepturile consumatorilor și opțiunile lor Propunerea noastră a fost făcută acum un an și cum spun, am spus și cum a spus și doamna comisar Cuneva, suntem gata să îmbunătățim, uh, să revizuim nivelul de protecție. Deja am menționat garanțiile, uh, remediile, despăgubirile și asta urmărim uh, noi la Consiliu. Aș vrea să reamintesc că am vorbit de o insulă. Armonizarea completă este armonizarea unei insule, nu a întregii mări există zone care nu se armonizează. Uh, capacitatea de contractare, condiția de validitate, condi condițiile de responsabilitate. Deci nu armonizăm totul. Alegem o parte a dreptului contractual uh, care îl privește pe consumator și pe acea parte doar dorim armonizare completă. Și aici aș vrea să-i răspund lui Monic pentru că uh, aceasta e o problemă pe care adesea nu suntem de acord. Care sunt barierele reale uh, pentru, în, în calea comerțului transfrontalier? Și să nu uităm că acest comerț transfrontalier este o sursă de creștere economică pentru noi, cred că nimeni nu contestă acest lucru. Și nu doar o sursă de creștere economică, ci și e foarte important pentru consumator pentru că dă mai multe opțiuni. Și din nou vă invit să citiți acest document pentru că timp de 9 luni am făcut această evaluare de impact și am uh, cuantificat chiar și costurile. Să vă dau un exemplu de costuri. Pentru un vânzător la distanță, dacă ar fi această directivă, ar costa de 30 de ori mai puțin să vândă peste tot în Europa. Deci nu exagerez uh, fragmentarea existentă, dar uh, cu siguranță există fragmentare și, există, și din acest motiv uh, livrarea e mult mai complexă. Sigur, problema lingvistică există, uh, dar asta e pentru noi o bogăție. Avem 22 de limbi oficiale și nu vrem să schimbăm acest lucru. Și ultimul lucru, pentru că atunci când spunem că tabelul nostru nu este complet sau când se spune că nu e bun și nu e clar și așa mai departe, e adevărat, dar încă o dată e, o activit- e un, mm, un tabel care se actualizează, Comisia a dorit să dea dovadă de transparență totală și să ofere un document care nu este unul oficial, de aceea este un document neoficial, se numește document neoficial. Nu putem face un astfel de document oficial în această perioadă, ci în momentul în care se, va face, se vor face anumite amendamente și atunci vom uh, uh, lua poziție. Uh, dar am încercat să contribuim la dialogul transparent deschis cu dumneavoastră și cu toate părțile implicate. Vă mulțumesc, toți actorii implicați, vă mulțumesc foarte mult. Președintele, domnilor și domnilor, este șase fără un sfert, mai avem încă destul timp. Vreau să văd dacă mai vrea cineva să ia cuvântul înainte să-i uh, dau cuvântul lui Andreea Șvab pentru a face rezumatul discuțiilor. Edit. Aș dori să profit de ocazie, dacă totuși avem timp, Uh, voi folosi această posibilitate, dat fiind că experții sunt alături de noi. Aș dori să-i spun doamnei testorii un lucru. Spuneați că doriți doar o armonizare integrală a insulei, nu a întregii mări. Doamna Cuneva ieri parcă a spus cu totul altceva când am întrebat-o. Dânsa a spus că nu va fi abătută de la cale armonizării integrale peste tot. Sigur că probabil că aici e o problemă de definiție a ceea ce se întâmplă, dar asta este un aspect. Cred că comisia trebuie să își dea seama totuși despre ce e vorba, ce vrea să facă. În al doilea rând, din nou mă adresez reprezentantei Comisiei Europene. Uh, Revin la o întrebare pe care am uh, adresat-o la prima audiere. O întrebare a domnului Schwab, o întrebare foarte interesantă. Era adresată unei juriste, am uitat cum se numea, nu contează oricum. Ați dat un exemplu de comerț între Franța și Germania, de exemplu Kiel și Stra- Strasburg, uh, unde francezii mergeau în Germania, încheiau un precontract pentru un aparat pe care vreau să-l cumpere și apoi se hotărau să se retragă din acest precontract. Și se mirau că nu se poate face așa ceva în Germania. Domnule Schwab, dumneavoastră prov- porneați de la uh, premisa că dreptul este diferit în cele două uh, țări și anume că în Franța există niște drepturi de retragere diferite de cele din Germania. Și experta noastră în, în drept ne-a spus că nu este așa. De fapt, era, uh, aceeași, uh, erau aceleași prevederi, dar efectele erau diferite pentru că în Franța există în uh, Franța un, uh, o libertate mai mare, de exemplu, în anumite cazuri pentru anumite aparate, cetățeanul din Franța poate să se retragă mai ușor decât uh, în Germania uh, din aceste uh, înțelegeri contractuale. Chiar dacă legea era aceeași, efectele erau altfel, altele. Și mă întreb dacă aceste diferențe culturale care există ar putea fi soluționate printr-o armonizare totală. Pentru că eu nu cred că e cazul și cred și văd că domnul Schmidt uh, crede că am o informație greșită. Eu uh, vă spun doar ce am înțeles. Sigur că puteți să mă corectați, pentru că aș vrea să știu și eu, de fapt, cum stau treburile. Și atunci, practic, adresez întrebarea și dumneavoastră. Pentru că cred că trebuie să ținem seama de aceste aspecte în discuțiile noastre și toți experții noștri au vorbit foarte mult despre piață, au vorbit mult despre legislație, dar foarte puțin despre consumatori. Și este a doua oară când încerc să uh, mut discuția pe consumator și văd că până acum nu am reușit. Sper că totuși de data asta o să-mi iasă. Um, Mulțumesc. Doamna Charlemas, domnul Steiler, mai dorește cineva să intervină? Membrii ai comisiei? Doamna Charlemas. Tak herr er øh, Mulțumesc. Așa cum spunea și Evelyn, dat fiind că avem timp uh, la dispoziție, e bine să-l folosim uh, și să mai discutăm ceva. Astăzi nu am spus încă nimic, dar am ascultat cu mare atenție tot ce s-a spus și trebuie să vă spun că sunt puțin confuză, puțin derutată, pentru că nu am impresia că vorbitorii au vorbit despre aceeași propunere. Reprezentantul uh, comisiei, reprezentantul uh, organizațiilor de consumatori, uh, întreprinderilor și așa mai departe, probabil că și asta este o parte a problemei pentru că pur și simplu fiecare privește lucrurile altfel. Există perspective diferite. Eu înțeleg că uh, industria și economia uh, consideră că este o propunere foarte bună în Europa. Cu siguranță că industria va beneficia de o armonizare totală, dar pe de altă parte nu mă îndoiesc absolut deloc dacă privim din perspectiva consumatorului, deci din perspectiva cetățeanului, uh, că va fi foarte dificil să vedem care sunt, de fapt, avantajele directe din această propunere. Nu putem afirma că este pe beneficiul tuturor consumatorilor din Europa, când e clar că nu este așa. Mai bine spunem asta, facem acest lucru pentru că îmbunătățește condițiile economice. Cred că asta este, de fapt, aici. Pentru că și în Danemarca, noi uh, am discutat în uh, alegeri uh, acest subiect. Cetățenii chiar și fac probleme. Ei nu înțeleg de ce această armonizare totală ar trebui să fie făcută, pentru că nu înțeleg și nu pot vedea, de fapt, care este beneficiul lor, care e avantajul pe care pot să îl tragă. E clar avantajul economic, dar pentru consumatori e mai greu să-și dea seama care e avantajul pe care îl trage de aici. Nu am deci nicio îndoială că trebuie să profităm de timp pentru a analiza întru totul consecințele. Și aș dori să-i fac uh, o propunere lui Andreas, pentru că acum am primit un tabel din partea comisiei. Există aici uh, niște uh, consecințe prezentate pe țări și cred că ar fi foarte bine să auzim de fapt ce au despus statele membre în legătură cu statutul prezentat în acest tabel nu am putea noi oare în comisia noastră să profităm de timp și să ne adresăm celor 27 de parlamente din Uniunea Europeană și să întrebăm ce părere au. Care este, de fapt, situația țărilor lor în acest sistem și atunci am avea o bază comună de evaluare. Sigur, avem evaluarea făcută de comisie, uh, avem uh, și evaluarea făcută de celelalte părți, dar cred că ar fi foarte bună și o evaluare a parlamentelor naționale pentru a vedea care este perspectiva lor. Pentru mine ar fi un instrument deosebit de util. În rest, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru aceste uh, contribuții deosebit de interesante de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, am avut uh, o reuniune cu Parlamentele Naționale pe acest subiect, dar probabil că raportorul uh, se va mai gândi la această idee, pentru că mai multă lume a vorbit despre asta și unele uh, Parlamentele Naționale au transmis deja niște rapoarte, dacă au avut interesul. doamna Steiler. mulțumesc, aș dori și eu să mulțumesc vorbitorilor de astăzi. Ceea ce au spus colegele mele este că avem și noi o uh, temere în Scoția pentru că se re, uh, returnează multe probleme cu uh, multe produse cu defecte. Vă voi da și exemple. Există și uh, diverse premise pentru uh, protecția consumatorilor și la serviciile financiare. Cred că trebuie să îmbunătățim drepturile consumatorilor și dacă mă uit la această propunere în uh, prezentarea Forder la pagina 12, avem o hartă foarte utilă. Eu reprezint uh, Scoția și vedeți, de fapt, uh, chiar uh, steagul Scoției aici, care arată că în Regatul Unit și în special în Scoția vom reduce drepturile consumatorilor. E vorba de garanția legală de 2 ani, uh, ar fi de fapt o reducere uh, a drepturilor uh, celor pe care îi reprezint și deci este o problemă pentru noi. Aș dori deci să întreb cum de, este de fapt uh, uh cum se îmbunătățește de fapt situația uh, cetățenilor pe care îi reprezint și nu îi le scădem protecția. Am cer scuze că am uh, întârziat astăzi, dar mi s-a părut foarte interesant ce s-a spus astăzi și uh, am uh, foarte multe la care să mă gândesc. Uh, eu și trăiesc pe o insulă, deci uh, lucrurile sunt și mai importante pentru mine. Mulțumesc, mulțumesc, Catherine, spune președintele. Aș dori să vă întreb și în legătură cu o altă chestiune la pagina respectivă. Există vreo problemă cu comerțul transfrontalier între Scoția și Anglia? Anglia pentru că Scoția și Anglia au uh, perioade diferite. Cred că este o chestiune pe care trebuie să o discut în, uh, cu guvernul uh, scoțian. Cred că ar trebui să avem poate o armonizare minimă, nu? Uh, Au uh, fost câteva întrebări uh, adresate uh, doamnei testorii, dar și altele adresate domnului uh, căruia îi dau cuvântul pentru a lăsa doamnei testorii ultimul cuvânt. Mm, doamna Bilt mai dorește să pună o întrebare. Am fost provocată de colega mea pentru că și eu am făcut campanie în Suedia în legătură cu protecția consumatorului. Aș dori să vă amintesc tuturor uh, că noi nu trăim pe o insulă, noi trăim într-o lume globalizată, integrată, unde protecția consumatorului armonizată uh, este esențială. Trebuie să dăm mai multă transparență, uh, o alegere mai mare consumatorilor, prețuri mai mici. De fapt, asta își doresc uh, cel, ca cei care ne votează. Mulțumesc. Deci o să le dau acum experților ocazia de a interveni și domnul Șulțe, Șulțe dacă dorește să spună ceva în încheiere, um, aveți cuvântul să nu considerați că v-am exclus din dezbatere. Deci, haideți să o luăm în ordine și doamna Testori va interveni la sfârșit. Mr. Almaraz. Domnul Almaraz, foarte pe scurt, cred că e important să reamintim faptul că avem de a face cu un pachet. Sigur că întotdeauna există ex exemple de cazuri în care legile naționale merg fie în sus, fie în jos. Important este ca consumatorii să știe care este rezultatul de ansamblu al soluției generale pe care o convenim la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că um, consumatorii sunt tratați în mod corect. Deci nu putem să punem totul la cel mai înalt nivel, astfel încât toată lumea să fie mulțumită, pentru că așa ceva nu este util pentru nimeni. Mulțumesc! Aș vrea să reacționez la ceea ce a spus uh, doamna din Scoția. Prezentarea mea, cred, arată foarte clar că Comisia are două abordări diferite. Și există niște diferențe uriașe între capitolul 3, privind dreptul de retragere și termenele de retragere, și celălalt capitol care se referă la garanții. În capitolul 3, exemplele sunt mai mult în culoarea verde, iar în capitolul 4 uh, folosim culoarea galbenă și culoarea roșie, deci mai mult uh, se rămâne în situația respectivă și atunci ne întrebăm dacă practic în această situație nu cumva se trece de la 5 la 2 ani. Deci am arătat care este situația. Există o problemă pentru Scoția. Volberg are o poziție în această problemă. Nu știu dacă și ceilalți actori din industrie sunt de acord cu noi. Noi credem că pentru armonizare completă trebuie să se plătească un preț. Un preț pentru această protecție a consumatorilor și întreprinderile trebuie să-l plătească. Cred că asta se face în ceea ce privește capitolul 3 în propunerea de directivă, dar mai sunt lucruri de discutat în ceea ce privește capitolul 4. Mulțumesc, v-am spus deja de două ori că noi suntem în favoarea armonizării mixte. Sunt de acord cu Carlos, care spune că trebuie să analizăm propunerea în bloc și că nu trebuie să ne agățăm de prevederi individuale. Dacă se obține un nivel adecvat de protecție, se pot face multe lucruri în mod constructiv. Vreau să reamintesc însă Parlamentului că uh, directiva se intitulează Drepturile consumatorilor, nu drepturile comercianților. Haideți să nu uităm acest lucru. Și, bineînțeles, vă repet că dacă doriți informații suplimentare, organizația noastră vă stă la dispoziție. Foarte pe scurt, noi uh, suntem uh, în favoarea pieței interne. Vreau să vă spun că luxemburghezii sunt din ce în ce mai frustrați din cauza faptului că unele site-uri de comerț electronic, în special din Franța și din Germania, refuză să le livreze produse. De uneori, aceste situri uh, justifică acest refuz uh, pe baza uh, problemelor de fragmentare. Și nu o să intru aici într-o discuție polemică, dar de fapt există această segmentare a pieței. Mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit și la întreprinderile mici și mijlocii. Și în acest context, noi credem că multe situri internet nu sunt conștiente cât de departe ajung cu aceste mijloace de comunicare. Nemții se gândesc la piața germană, francezii la piața franceză. Deci, Cred că nu e vorba doar de mentalitatea consumatorilor, și mentalitatea comercianților e importantă. Și vedeți că aici problema merge dincolo de problema armonizării. Există multe obstacole reale în calea funcționării acestei piețe business to consumer. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht Mulțumesc foarte mult. Întâi aș dori să mă refer la ce spunea doamna Gebhardt, diferența între Germania și Franța voi uh, simplifica foarte mult. În primii doi ani, diferența la, pentru consumator uh, datorită, a, datorită unui uh, defect al produsului e foarte mică, dar pot să existe niște diferențe în ceea ce privește faptul că uh, anumite uh, magazine din Franța uh, sunt mai uh, îngăduitoare să schimbe produsul chiar dacă nu este defect. Dar după ce au trecut cei doi ani, dacă se vede că a existat un defect ascuns, atunci există o diferență dramatică. De exemplu, în afara unor excepții în Germania, nu există niciun alt drept al consumatorului. În schimb, în Franța sunt niște drepturi excelente și uh, cred că uh, dacă aș fi uh, francez, m-aș gândi de două ori înainte să trec podul spre Kel uh, pentru a cumpăra un produs cu o durată de viață mai lungă, pentru că dacă dorim să avem uh, o piață internă de plin aici, trebuie să ne gândim și la aceste lucruri. Indiferent de uh, diferențele culturale și lingvistice, există totuși uh, diferențe destul de mari între statele învecinate și chiar dacă dreptul propriu nu este neapărat mai bun, cetățenii îl preferă. O, și nu putem spune că suntem împotrivă sau pentru armonizarea totală. Nu, trebuie să vedem fiecare dispoziție și să vedem ce, care sunt efectele. Eu sunt însă optimist că vom putea, așa cum a spus și reprezentanții comisiei, se poate face destul de mult pentru a uh, face o armonizare fără a reduce cu protecția consumatorilor. Însă trebuie făcut ceva. Și aici nu e vorba de chestiunile tehnice, de Uh, retragere și așa mai departe. Pentru că acestea sunt uh, chestiuni care sunt deja decise și uh, nu afectează pe nimeni, dar cred că trebuie să vedem uh, ce se întâmplă cu alte aspecte. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Testori, would you like to give us a closing comment before I invite... Doamna Testori, vă rog să ne oferiți concluzia noastră și după aceea domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să spun că impactul de reglementare analiza impactului reglementării asupra legislației naționale uh, e un lucru pe care l-am dat, o informație pe care am dat-o fără să fie cerută. Și mă refer încă o dată la acel uh, acceptabil. Noi trebuie să evaluăm impactul economic, social și de mediu. Analiza pe care am făcut-o noi am făcut-o din proprie inițiativă. Nu, nu suntem obligați să o facem și nici nu avem poate toate cunoștințele, informațiile necesare. Deci a fost ceva uh, un document pe care l-am oferit pentru a contribui la dezbatere. Apoi, haideți să nu fim dogmatici în legătură cu această armonizare totală sau minimă. Ce vrem noi să facem este să îmbunătățim protecția consumatorului pentru uh, protecția tuturor consumatorilor din toate cele 27 de state membre, cei 480 de milioane de consumatori. Dacă există unele cazuri în care un stat membru oferă o protecție mai mare, așa e, există, știm, dar noi trebuie să ne gândim la toți consumatorii europeni. Și apoi un, uh, un detaliu pentru a răspunde doamnei Gebhardt. Nu există probleme culturale. Sunt o grăma- multe lucruri care sunt reglementate în legea generală a contractelor și nu sunt reglementate în această propunere. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc tuturor foarte mult pentru contribuțiile aduse și acum am plăcerea să-l invit pe raportorul nostru, să ne spună câteva lucruri în încheiere, poate o încercare de rezumare a discuțiilor și pentru a indica câteva pași următori din proiectului. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mândru că fac parte din această comisie legată de piața internă, unde sunt, uh, uh pentru că uh, în timp ce unele comisii au votat uh, deja, noi ne-am apucat să abordăm niște probleme de principiu care însă ne-au ajutat foarte mult. Acum, la sfârșit, vom vedea că, de fapt, această propunere nu este necesară pentru că, oricum, deja pe baza uh, tradițiilor și barierelor uh, lingvistice, oamenii cumpără pe piețele lor tradiționale. Sigur că există Totuși, deja mulți consumatori care cumpără sau doresc să cumpere uh, transfrontalier, chiar și eu am făcut acest uh, lucru la începutul anului, am uh, vrut să-mi cumpăr o cască de schi pentru că um, uh, a fost un accident cu un politician important și în Germania, imediat după acel uh, accident, nu se mai găseau căști. Și atunci a trebuit să caut pe eBay Franța pentru a găsi... Uh, ac- pentru a avea uh, acces, pentru că fiecare portal are o barieră, uh, pentru că astfel câștigă mai mult, de exemplu, și uh, un alt uh, comerciant suedez nu livrează de la uh, Aachen la Bruxelles absolut nimic, deși au acolo un stoc și uh, cred că Uh, ar fi util pentru cei din zonele de frontieră dacă aceste practici nu ar mai fi aplicate. Oricum, această propunere uh, uh, va da posibilitatea consumatorilor să cumpere mai mult transfrontalier și poate vor putea cumpăra sau găsi niște oferte mai atractive sau mai ieftine. În ceea ce privește uh, intervențiile colegilor, suntem de acord. Vom putea, într-adevăr, parțial să îmbunătățim uh, legislația, să o armonizăm, dar asta nu înseamnă că putem uh, unifica realitățile consumatorilor, pentru că și în viitor în statele membre vor exista tradiții, uh, practici juridice, limbi și așa mai departe, totul diferit. Însă, din uh, faptul că parlamentele naționale s-au ocupat de acest, această propunere și au ajuns la concluzia că numai cu armonizare minimă s-ar putea face treabă, atunci probabil că uh, ar trebui să ne îndoim dacă acesta este drumul cel bun. De fapt, trebuie să existe o cale pe care piața internă să o parcurgă, astfel încât să nu îi deranjăm uh, pe cei care nu doresc să participe. Oricum, noi cred că trebuie să fim un avocat al uh, unificării europene și de aceea voi analiza propunerea, pentru că va exista și o discuție tehnică și așa cum s-a spus înainte, cred că la capitolele 1 până la 3 uh, va trebui să existe o armonizare totală, dar trebuie să vedem cum se va face acest lucru și unde se mai pot face îmbunătățiri. Oricum, sper că Parlamentul va putea să primească din partea două uh, comisie niște documente de bază importante, iar în ceea ce privește capitolul 4 vom purta o discuție de principiu, așa cum a spus și domnul profesor Schultenelke, ce înseamnă de fapt când uh, am un drept 4 ani sau 2 ani pentru că s-ar putea deja în a treia zi să fie a, a treia zi uh, să fie deja iluzoriu, pentru că dacă nu uh, apare acest defect la timp, uh, dacă apare peste 10 ani, când eu oricum nu mai am niciun drept. Trebuie să vedem astfel încât să facem o relativizare a drepturilor naționale, să vedem, de fapt, ce ajută realmente consumatorul, nu să încercăm să îi dăm aici tot felul de iluzii. La capitolul 4 am niște probleme pentru că s-a spus deja, pentru că uh, indiferent de calitatea legislației, consumatorul o preferă pe cea din țara sa. În ceea ce privește capitolul 5, uh, în ceea ce privește practicile interzise la dreptul contractual, sunt puțin optimist astăzi că s-ar putea să reușim ca aceste propuneri de uh, interdicția unor practici comerciale să se rezolve în afara uh, pro, uh, procedurii de comitologie și cred că am putea deci avansa la acest capitol, dar trebuie să rugăm încă o dată Parlamentele Naționale să discute în detaliu această chestiune și să vedem cum vom reuși să lucrăm cu specialiștii uh, și împreună cu Comisia și cu Consiliul. Cred că avem uh, o grămadă de muncă înaintea noastră și nu ar trebui să ne bazăm doar pe orizontul național, ci să încercăm să găsim plus valoarea europeană, pentru că sunt convins că vom reuși să facem ceva. Sigur că nu o să putem face o piață internă perfectă, pentru că nu există piețe perfecte, dar în ceea ce privește această uh, diferență foarte mare a cadrului juridic, uh, um, înseamnă o formizare mare a pieței și cred că am putea să ne aducem contribuția aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru participare. Mi s-a părut o după amiază deosebit de interesantă. Uh, well, Doamnelor și domnilor, cred că aplauzele dumneavoastră pentru domnul Schwab uh, trebuie să uh, fie reflectat și într-o rundă de aplauze pentru dumneavoastră, pentru că ați venit alături de noi. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc încă o dată lui Andreas uh, și cred că a fost o sesiune deosebit de utilă, foarte bogată. S-au adresat numeroase întrebări. Am primit și câteva răspunsuri, dar cred că vor mai veni multe alte răspunsuri din partea raportorului și a raportorilor din umbră care uh, vor începe să elaboreze propuneri de amendamente, consultându-vă și pe dumneavoastră. Cred că ne-ați ajutat foarte mult și mă bucur foarte mult că mulți dintre colegii noștri uh, au participat la această dezbatere și ceea ce ne încurajează foarte mult. Cred că trebuie să ne implicăm în continuare la fel de mult. Uh, Încheiem ordinea de zi astfel și vă amintesc, stimați colegi, membri ai comisiei, că ne întâlnim marțea viitoare de la ora 9 și vom termina la 6 și jumătate. Vor exista două sesiuni. Uh, doamna Coheler va uh, fi președinta comisiei pentru că eu voi participa la Manchester la Congresul Partidului Conservator și e foarte important să particip la aceste congrese naționale. Deci Uh, voi uh, informa colega cu activitatea acestei comisii. Uh, we will be, uh... Și acum câteva detalii. Dimineața vom relua câteva dintre dosarele de astăzi. Vom avea niște schimburi de opinii privind uh, tabelul de bord pentru graficul de realizare al pieței interne și Vom avea și alte informații, un studiu privind directiva de implementare privind recunoașterea calificărilor profesionale. După amiază va fi o prezentare privind evaluarea de impact uh, pe o problemă pe care am discutat-o și în această dimineață. După aceea, în ceea ce privește supravegherea pieței, și aici vom avea o prezentare și dacă raportorii sunt pregătiți, oricum vom discuta asta, vom putea discuta și trei noi rapoarte privind Solvit, bariere în calea implementării pieței unice în domeniul economic și în ceea ce privește achizițiile publici. Deci acestea vor fi, cred, punctele de pe ordinea de zi, după ce vom discuta cu raportorii. Vedeți că ordinea de zi este foarte încărcată și vreau să le mulțumesc tuturor coordonatorilor pentru munca depusă. Au fost și numiți raportorii, deci ne revedem la vi- nu la viitoarea reuniune, ci la cea de după aceea. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc și interpreților pentru munca lor. Yeah, thank you very much.